punctul 8, care este caduc și amânat pentru săptămâna viitoare. Este vorba despre cultura și serviciul de acțiune externă, în așa care are nevoie de mai mult timp. Uh, să nu uităm că nu este o, o urgență, nu avem bani deocamdată pentru serviciul de acțiune externă și așa că ne putem permite să ne luăm ceva timp pentru a decide ce vrem. Abia în săptămâna din decembrie vom trata raportul doamnei Șacher, vom avea tradus în toate limbile și vom avea o dezbatere. Există obiecții cu privire la ordinea de zi? Nu. Atunci, aceasta se consideră adoptată. La începutul acestei reuniuni, trebuie să vă spun că aceasta este transmisă la pe internet, deci vă rog să vă comportați decent. Există traduceri în toate limbile fără estonă, pentru că fără estonă, letonă, lituaniană, malteză și suedeză. În rest, sunt folosite toate celelalte limbi oficiale. Și ministrul polonez a dorit să participe la audiere, ministrul pentru sport, ceea ce este minunat, pentru că în această după-amiază Consiliul de Ministri va trata acest subiect. Prin urmare, este bine dacă cel care va fi la acea reuniune și dacă, la, uh, și dacă va, cel care va prelua la un moment dat președinția Consiliului este aici. Aș dori să-l salut, deși deocamdată nu l-am văzut. Solicit acum colegilor să facă ceea ce nu au făcut până acum, și anume să voteze pentru premiul Lux. Vă rog să mergeți nu doar dumneavoastră la vot, ci dumneavoastră cu încă cinci colegi, vreo cinci colegi, pentru că este important. Depinde la urma urmei de noi dacă acest premiu va rezista în timp sau nu. Dacă vom avea probleme la vot, atunci iată că vom da curs celor care nu se prezintă. Am fost la München ieri, am fost și la Berlin și Țin să vă spun că timp de trei zile aceste minunate filme erau difuzate în cinematografe. Interesul a fost foarte mare. Am întâlnit oameni cu, care nu au de fapt nimic de a face cu Parlamentul European și care se bucură, sunt uimiți de faptul că noi încercăm acum cu ajutorul acestei idei, cu ajutorul ideii subtitrărilor, să găsim o mai bună diseminare a filmelor europene. Sigur, este doar o picătură în ocean, dar cel puțin este o picătură în timp ce alții nu fac nimic. Vă rog așadar pe toți cei aflați în sală să mergeți la vot și să mai cooptați, să cooptați alți patru-cinci colegi să voteze alături de dumneavoastră. Vă rog frumos, nu mă lăsați baltă. Mă simt ca un cerșetor care nu are de fapt nimic de obținut. Sigur, militez pentru o cauză minunată. Îi rog așadar și pe cei de la prezidiu, pentru că nici tu, nici tu Ba da, îmi cer scuze, tu ai votat. Lothar a votat. În al doilea rând, menționez faptul că de marți încolo la Strasburg va exista punerea în scenă a unei piese de teatru la Parlament. Nu are nimic de a face cu festivalul de film. Există însă un jeune teatru public la Strasburg și vor uh, pune în scenă o piesă de teatru la, Stra la Strasburg. Este vorba despre niște tineri motivați care ne vor face onoarea de a veni la noi la Parlament și de a ne prezenta o piesă. Veți primi o invitație și vă rog frumos să-i dați curs, să veniți la acea piesă și să aplaudați călduros. Înainte de a începe, menționez faptul că astăzi tratăm tema sportului. Lângă mine îl am pe cel care de ani de zile se ocupă de acest subiect și care ne consiliază la acest capitol. Jürgen Dietart este de data aceasta la ultima reuniune este pentru ultima dată alături de noi și este deplorabil faptul că pierdem o asemenea forță, un asemenea partener. Sigur, acesta nu, este, nu pleacă, nu este concediat, ci este promovat, dar uh, ideea este că ne pare deosebit de rău, dragă Jurgen, pentru faptul că ne părăsești. Ai făcut atât de multe în domeniul sportului încât nici nu știu cum te vom putea înlocui. Nu știu dacă vom putea vreodată să te înlocuim. Nu vreau să jignim pe nimeni, nu vreau să jignim pe cel care îți urmează. Ideea este că activitatea ta a fost minunată și fără tine nu aș fi făcut față multor dezbateri. Asta dinainte de a fi președinte acestui Consiliu. În numele tuturor membrilor comisiei noastre, îți mulțumim și cred că merită aplauze. So, jetzt gehen wir zur Arbeit. Trecem acum la treabă. Avem uh, un vot extrem de important. Elveția, spune președinta. Elveția, țară din inima Europei, nemembru UE, colaborează foarte bine cu noi. Și acum dorește să fie inclusă în programele Youth in Action, uh, Tineretul în Acțiune și învățarea pe tot parcursul vieții. Știți, uh, participarea nu este gratuită, oferim toate instrumentele noastre, avem uh, peste tot uși deschise, însă contra cost. Așa cum noi, membrii Uniunii Europene, plătim pentru participarea la programe prin buget, așa trebuie și Elveția să suporte o parte a costurilor. Astăzi, votăm potrivit articolului 218, uh, aliniatul 6 al Tratatului de la Lisabona. Consiliul ne interpelează cu privire la aderarea Elveției la aceste programe. Suntem încântați de dorințele Elveției. Cred că este foarte important pentru tinereții din Elveția, așa cum este important pentru, pentru tineretul din Elveția, așa cum este important pentru tineretul nostru. Poate că astfel uh, Elveția va găsi în cele din urmă uh, drumul complet către Uniunea Europeană, pentru că din punct de vedere economic este deja practic membru al Uniunii Europene. Ideea este că prin referendum populația elvețiană a spus nu statutului de membru al Uniunii Europene, deși deja practic sunt membri. Este nevoie de un singur vot, un vot final, nici nu avem nevoie de cartela de vot. Cine este pentru aderarea Elveției la aceste programe? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Se abține cineva? Poftiți? spune președinta. Nu, deja îmi pare rău, eram la vot. Nimeni nu se abține, se adoptă această decizie în unanimitate și urăm bun venit Elveției în programele noastre. So, meine sehr verehrten Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt... Stimați colegi, trecem acum la audiere. Viitoarea politică europeană privind sportul. Sună minunat, Vă amintiți că în urmă cu puțin timp am uh, comandat un studiu pe politica europeană privind sportul ca să vedem ce ne oferă tratatul în materie de posibilități. Acest studiu ne-a readus cu picioarele pe pământ, arătându-ne că nu avem deosebit de multe posibilități cu noul tratat. Înainte ca acest subiect să fie stipulat prin tratat, am avut uh, programe de sport, de educație prin sport, cu foarte multe idei. Uh, bunele practici pot fi utilizate în continuare astăzi. Am avut cartea albă a Comisiei. Colegul Mafromatis a conlucrat la aceasta. Am avut și o linie bugetară pentru promovarea măsurilor în domeniul sportului. S-au făcut multe. Problema este însă că, după cum am văzut la ultima reuniune, odată ce a fost prezentat acel studiu, nu avem foarte multe posibilități de a apela la articolul din Lisabona în ceea ce privește sportul, nici măcar atunci când domeniul sportului, cei din domeniul sportului îi roagă să facem asta. În anul trecut am interpelat Comisia și Consiliul în ceea ce privește agenții jucătorilor, sportivilor însă nu am primit un răspuns complet. Poate că domnul Polgar ne oferă indicații în acest sens astăzi. Sigur, am uh, trezit anumite așteptări cu acest articol și rând pe rând acestea vor fi dezamăgite. Doamna Vasiliu a declarat uh, ceva în acest sens la ultima reuniune și am înțeles ce a spus. Uh, a spus că nu vom avea un nou program de sport în această perioadă. Am înțeles pe deplin, însă ideea este că dezamăgirea a fost mare. În ciuda, că, în ciuda faptului că până în 2013 nu vom avea un program nou, putem să luăm măsuri care să depășească limita a ceea ce am putut face până acum. Însă, vă avertizez, nu sunt convinsă de faptul că după 2013 vom avea programele pe care le-am avut până acum, dacă nu vom lupta pentru ele. Așadar, vedem ce s-a întâmplat la discuția bugetară. Toate lucrurile ne arată de ce parte stau anumite state membre. Sper ca cei care doresc să limiteze Uniunea Europeană la simplul liber schimb să nu reușească să facă acest lucru, acest lucru. Sper că nu-i vom ajuta. Trebuie așadar să luptăm pentru acest program. Trebuie să luptăm și pentru programul nostru cultural. Pentru că nimic nu este sigur. Mă bucură faptul că în această după-amiază Consiliul de ministrii se reunește pentru a discuta dosarul sportului. Iată, este o luminiță la capătul tunelului. Să sperăm că acest lucru va fi tratat apoi la nivel înalt, pentru că avem nevoie de o politică a sportului. Să sperăm că cu discuția din această dimineață vom putea oferi un anumit input pentru Consiliul de Ministri. Ideea este că intervenim la momentul oportun cu audierea noastră. Urez bun venit experților noștri. Îi avem pe reprezentanții Comisiei de la Regio, domnul Polgar. Acesta este responsabil de tema sportului acolo. Ne bucură faptul că este prezent Patrick Ichei, președintele Comitetului Olimpic. De asemenea, de la UEFA, domnul Michel, uh, domnul William Gaiar, președintele uh, Asocia Asociației Culturale Internaționale pentru Sport, domnul Kirkebay, profesorul legii internaționale a sportului de la Universitatea Tilburg, Michel Colucci. Doamna Michel Colucci. Nu, îmi cer scuze, spune președinta. Michel se termina cu E și am crezut că este femininul franțuzesc. Îmi cer scuze. Atunci este Michele. Domnul Michele Colucci. Bun venit! Bun venit tuturor! Uite ce propun în materie de procedură. Mai întâi domnul Paugel de la Comisie, apoi experții. Și după aceea vom lua întrebări și comentarii din partea colegilor, urmând să dăm cuvântul comisiei și experților încă o dată pentru a oferi răspunsuri. Apoi solicităm poate Consiliului președinției belgiene o opinie, pentru că în această după-amiază trebuie să meargă bine informată președinția belgiană la Consiliul de Ministri să nu considerați că sunt nepoliticoasă. Va trebui să fac semn cu ciocănelul în momentul în care vă apropiați de limita timpului. Domnule Polgar, aveți cuvântul. Uh, you, Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor. Dați-mi voie să spun că îmi face o deosebită plăcere să vin din nou în fața comisiei dumneavoastră în calitate de director pentru tineret și sport. Suntem în perioada de după ratificarea tratatului de la Lisabona, tratat care ne conferă competențe în domeniul sportului. Uniunea Europeană promovează sportul conform articolului 165. Avem o valoare adăugată în domeniul sportului Așa cum avem o valoare adăugată în privința ambițiilor sociale și economice ale Uniunii Europene, dorim să promovăm sportul la nivel european. O primă etapă pe calea aplicării acestei prevederi este adoptarea unei comunicări de către Comisie care vine cu propuneri pentru dezvoltarea unei dimensiuni europene a sportului și propune acțiuni concrete – Vom adresa această comunicare Parlamentului și Consiliului de Ministri. Această comunicare va sublinia contribuția sportului pentru a se atinge obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește creșterea durabilă și inteligentă, lupta împotriva șomajului și creșterea coeziunii. Principala idee a acestei comunicări este că avem nevoie de acțiuni concrete și, în același timp, trebuie să ținem cont de natura specifică a sportului. Comunicarea aceasta va promova o cooperare strânsă între Parlament, statele membre și mișcările sportive. Comunicarea se va baza pe Cartea Albă din 2007 uh, cu privire la sport și planul de acțiune Pierre de Coubertin. Acțiunile pe care le vom propune vor reflecta ideile exprimate de toate părțile implicate și vor respecta, bineînțeles, tratatele. Noua agendă sportivă se va adăuga acțiunilor la nivel național în acele domenii în care Uniunea Europeană poate avea o valoare adăugată. Vom enumera diferitele tipuri de acțiuni să răspundem la provocările cu care se confruntă sportul, să contribuim la obiectivele strategiei 2020, să susținem acțiunile statelor membre și să le completăm pentru a face față provocărilor legate de sport, să favorizăm adoptarea de politici în cunoștință de cauză, să promovăm o platformă de dialog în domeniul sportului, să promovăm rețelele de comunicare în domeniul sportului și să diseminăm cunoștințele cu privire la dreptul sportiv european. Aceasta este valoarea adăugată a Uniunii Europene. Vom include incluziunea socială prin sport, inclusiv sportul pentru persoanele cu handicap, rolul femeilor, sportul pentru includerea imigranților și grupurilor minoritare. Vom vorbi și despre chestiunea carierelor duble și includerea calificărilor sportive în sistemul național de calificări care este legat de sistemul european de calificări. Un al treilea subiect va fi activitatea fizică și contribuția sa la menținerea sănătății. Cât de important este sportul pentru a menține o populație activă sănătoasă. Lupta împotriva dopajului pentru a proteja integritatea fizică și morală a sportivilor. Prevenirea și lupta împotriva violențelor și intoleranței, mai ales violența spectatorilor finanțarea sportului, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, pariurile, vânzarea drepturilor media, construirea infrastructurilor sportive, promovarea bunei guvernanțe în sport, libera circulație și naționalitatea sportivilor, integritatea sportului și a, a competițiilor, inclusiv aranjarea meciurilor, dialogul european în domeniul sportului. Anul viitor va fi anul voluntariatului și vom vorbi și despre voluntariatul din domeniul sportiv. Comunicarea aceasta va acoperi, deci, un domeniu amplu. Sportul însă este un domeniu vast și așteptăm indicațiile Parlamentului European în ceea ce privește prioritățile pentru aceste activități pe baza acestei comunicări. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Polgar. Îi dăm cuvântul lui Patrick Hickey din partea Comitetului Olimpic European. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați deputați din Parlamentul European, doamnă președintă, dragi colegi, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt uh, foarte onorat să particip la această audiere organizată de Parlamentul European cu privire la viitoarea politică europeană a sportului și vă mulțumesc că îmi oferiți această ocazie. Vorbesc astăzi aici în calitate de președinte al uh, Comitetului Olimpic uh, Sportiv, dar sunt și membru al Comitetului Irlandez. Aproape toată viața am fost implicat în viața sportivă, la toate nivelurile, de la nivelul local până la dimensiunea internațională a sportului. În calitate de președinte al uh, Comitetului Olimpic European, sunt implicat în două dimensiuni complementare ale sportului care sunt interesante pentru Parlament și pentru Uniunea Europeană cine este, ce este Comitetul Olimpic European. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre acest comitet. A fost fondat în 1975 și este o organizație paneuropeană care reprezintă 49 de comitete Europa. Reprezentăm mișcarea olimpică din Europa și organizăm evenimente sportive, festivalul olimpic uh, pentru tineret, uh, jocurile de uh, vară și de iarnă, la care participă cele 49 de state membre și care este un eveniment de mare succes în Europa. Aș vrea să profit de ocazie pentru a mulțumi Parlamentul European pentru sprijinul financiar acordat pentru organizarea jocurilor de la Tampere în 2009 și pentru sprijinul acordat uh, jocurilor de la Libereț uh, de anul viitor. Această susținere arată cât de bună este cooperarea între mișcarea olimpică și Uniunea Europeană și este un mod foarte bun de a promova sportul în Europa. Vorbim despre relația cu Uniunea Europeană, din 2009 comitetul nostru are o reprezentanță la Bruxelles și biroul nostru reprezintă interesele comitetelor olimpice europene și eh, interesele a 19 organizații sportive din Uniunea Europeană. Scopul acestui birou este de a-i reprezenta pe parteneri și de a lega o relație cu Uniunea Europeană. De la bun început, misiunea sa a fost de a contribui la o mai bună politică sportivă europeană. Constituția Europeană și Tratatul de la Lisabona fac referire la sport. Nu am început să reflectăm la sport în decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a tratatului. Am început în 2003-2004, atunci când Convenția Europeană pregătea Constituția Europeană. Prima referire la sport în tratat a fost uh, susținută de organizațiile sportive. Am continuat să susținem referințele la sport în tratatul de la Lisabona care a fost uh, adoptat după publicarea cărții albe europene cu privire la sport. Îmi amintesc de campania Comisiei Europene, care era intitulată Uniunea Europeană și Sportul, să răspundem la așteptări referirea la sport în tratatul de la Lisabona și cartea Albă asupra sportului au crescut așteptările legate de sport. De aceea am fost pregătiți de la bun început să contribuim la dezvoltarea acestei noi competențe a Uniunii Europene. În noiembrie 2008, în timpul forumului sportiv european, ne-am afirmat punctul de vedere. Am spus că organizațiile sportive au nevoie de Uniunea Europeană pentru a face față provocărilor comune, cum ar fi pariurile ilegale, pentru a promova educația și uh, protecția tinerilor atlați și pentru a proteja minorii care ajung în Europa. Păstrarea specificului sportului este foarte importantă. Ne-am întâlnit cu comisarul Figel în repetate rânduri în 2009 și avem o relație excelentă cu domnia sa. La scurt timp după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am coordonat poziția comună a Comitetului Sportiv European cu privire la implementarea noului tratat asupra funcționării Uniunii Europene în domeniul sportului. Am supus poziția noastră instituțiilor europene în ianuarie 2010 poziția noastră în cadrul Tratatului de la Lisabona. Dați-mi voie să subliniez principalele elemente ale poziției noastre. Sportul are o natură specifică și acest lucru ar trebui să facă parte integrantă din politica europeană a sportului. În trecut, politica sportivă a fost ghidată de jurisprudența Curții Europene de Justiție. Noul cadru juridic care este conferit de prevederile din uh, tratat permit, permite Uniunii Europene să uh, implementeze măsuri specifice sportului și să definească competențele noi ale Uniunii Europene. Natura specifică a sportului nu este lipsită de însemnătate. Declarația cu privire la sport, anexată la concluziile Consiliului European din decembrie 2008, Concluziile acestea declară că Uniunea Europeană va ține cont de natura specifică a sportului dincolo de natura economică. Declarația politică, care nu are forță juridică, declarația aceasta dă instituțiilor europene, Parlamentul European, Comisiei, Consiliului Uniunii Europene, suficientă, o bază suficientă pentru a aplica principiile din articolul 165 Uniunea Europeană trebuie să-și reafirme susținerea pentru independența și autonomia federațiilor sportive și dreptul lor de a-și promova sportul uh, respectiv. Tratatul trebuie folosit pentru a stabiliza structurile mondiale sportive și pentru a promova regulile sportive. Tratatul permite o eficientizare a um, programelor sportive și crearea de noi programe susțin această idee. Mă îngrijorează anunțurile recente ale Comisiei Europene care arată o lipsă de ambiție și care reprezintă un pas major înapoi. Programul sportiv european reprezintă principalul stimulent, principala inițiativă pe care o poate lua Uniunea Europeană pentru a promova sportul. Știm că ne confruntăm cu toții cu restricții financiare. Îmi cer scuze, domnule Hickey. Ați vorbit deja 10 minute, trebuie să dau cuvântul următorului vorbitor. Sperăm că rezoluția Parlamentului European nu se va mărgini la vorbe frumoase. Doamna, domnul William Gaillard. Doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, Aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru această onoare de a mă invita să mă exprim în fața Comisiei dumneavoastră în numele UEFA și în numele ETS, Asociația Europeană a Sporturilor de Echipă. Este oarecum paradoxal în momentul în care se vorbește despre o politică europeană pentru sport și în momentul în care sportul devine pentru prima dată în mod explicit o competență a instituțiilor europene, este paradoxal că se uită să se menționeze ceea ce reprezintă de fapt specificitatea fundamentală a sportului pe continentul nostru și în Uniunea Europeană, modelul sportiv european. De ce este important ca modelul sportiv european să fie recunoscut și să primească din partea instituțiilor europene un acord, o recunoștință? Răspunsul este simplu. E vorba de un model bazat pe solidaritate, pe reprezentare din partea întregului continent și este un răspuns și complex, pentru că acest model cuprinde în interiorul său toate nuanțele și toate echilibrele fragile care îi conferă acest caracter unic mișcării sportive europene. Solidaritate și reprezentare. Iată două caracteristici fundamentale ale modelului sportiv european. Sportul european reprezintă un tot. Schematic îl reprezentăm de multe ori ca un fel de piramidă, a cărei bază este constituită din zeci de milioane de sportivi, care reprezintă de fapt bogăția și diversitatea acestei mișcări sportive. Diferitele niveluri ale acestei piramide reprezintă nivelurile locale, provinciale, naționale, în jurul cărora se organizează sportul de bază, sportul de masă, de fapt sportul pentru amatori, sportul nostru, al tuturor, sportul copiilor noștri. Cu cât ne ridicăm în această piramidă, observăm că există o specializare practică, observăm că și competițiile se structurează, se compartimentalizează și sportul devine din ce în ce mai competitiv și mai puțin social. Și iată că sportul amator este înlocuit de sportul pentru profesioniști, iar pasiunea devine o carieră. La toate nivelurile, în sporturile de echipă, cluburile evoluează în ligi. Ligi acoperite la nivel național de federații sau asociații naționale, a căror instanțe conducătoare sunt alese în mod democratic la toate nivelurile. În toate sporturile, elita profesionistă nu reprezintă în număr decât mai puțin de 1% din totalitatea celor care se, se consacră sportului. Dar, datorită solidarității financiare care reprezintă inima însă și a modelului sportiv european, această elită mică reușește să se descurce pentru că există un sprijin crucial din partea restului mișcării sportive. Această solidaritate este verticală la nivel național și sectorul profesionist în fiecare federație națională alimentează sportul de bază, însă această solidaritate este și orizontală la nivel european, spre exemplu în domeniul fotbalului. UEFA Confederația Europeană pune împreună toate resursele pentru ca cele 53 de federații naționale să poată să fie subvenționate. Cele mai bogate subvenționează pe cele mai sărace. Modelul sportiv european este de asemenea un sistem care permite mobilitatea dincolo de această linie imaginară sport profesionist, sport, ama, sport amator. Nu există niciun fel de granițe închise și uh, definite odată pentru totdeauna, pentru că prin promovare avem o, o, un amestec al competențelor în toate nivelurile piramidei. În fotbal, dar și în alte sporturi de echipă, sunt foarte rare cluburile sportive care nu au avut decât o singură divizie sau un singur statut în istoria lor. Și așa cum spunea și președintele UEFA, Michel Platini, anul acesta aici la Bruxelles, modelul sportiv european este un tot întemeiat pe solidaritate și pe mobilitate ierarhică. Este un model unic și profund european. Unii ar putea să fie tentați să cedeze egoismului, să pună capăt solidarității. Sportul profesionist are uneori tendința să-și caute salvarea într-un fel de uh, Uh, lansare mm, a unor uh, beneficii financiare iluzorii. Dar noi trebuie să rezistăm unor astfel de tentații, pentru că e vorba de viitorul tineretului nostru, de identitatea noastră europeană. Și Comisia dumneavoastră, care, competen- ale merge dincolo de sport, are o șansă care poate nu se va mai repeta pe viitor, și anume să definească modelul sportiv european ca o compozantă esențială a valorilor culturale, educative și sociale a continentului nostru. Și vă rog să nu pierdeți această șansă șansă. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Vă mulțumim. Vă mulțumim mai ales pentru că ați respectat cele 5 minute acordate. Conținutul era foarte bun de asemenea, bineînțeles. International Sport and Culture Association. Um, Asociația Internațională pentru Sport și Cultură. Reprezentantul acestei asociații are cuvântul. Mulțumesc, spune domnul Kirkby. Știu că am doar 5 minute la dispoziție, prin urmare trec direct la subiect. Articolul din uh, Tratatul de Lisabona este pentru noi un sprijin foarte important și deschide ușile către decizii politice. Însă nu face doar asta, ci deschide ușile și pentru ambiții politice care pot să aibă un impact direct în ceea ce privește calitatea vieții europenilor. Europa, în ultimele două decenii, s-a dezvoltat și cetățenii au căpătat preferințe și noi cerințe în ceea ce privește sportul. Avem o platformă bună acum pentru o acțiune politică, uh, avem o platformă bună pentru acest obiectiv comun european. Dar este important să renunțăm la miturile și la modelele depășite pentru înțelegerea sectorului sportului. Trebuie să înțelegem exact care este situația. Tratatul de astăzi ne oferă posibilitatea de a crea o viziune care îi include și implică pe cei vizați în domeniu. Nu discutăm doar uh, despre uh, sectorul limitat al sportului. Avem posibilitatea de a atinge mai mulți cetățeni și de a include mult mai multe resurse. Sugerăm uh, o viziune comună care să fie următoarea. Să avem uh, cu 100 de milioane de cetă- mai mulți cetățeni implicați activ în uh, sport până în 2020. Înainte de a intra în detaliu și să descriu această viziune, aș dori să vă prezint starea lucrurilor în ceea ce privește activitățile fizice în Europa. 200 de milioane de cetățeni sau 40% din europeni consideră că fac sport și sunt activi din punct de vedere fizic în mod regulat. Dar 34% din toți europenii sunt persoane inactive sau active foarte rar. De asemenea, 70 de milioane de europeni sunt membri ai unui club sportiv, însă două treimi din europeni, 130 de milioane, adică, fac sport în alte locuri. Unde anume? Există preferințe pentru a face sport în parc, în natură, în aer liber. 30% din europeni doresc să, fac, să facă sport în uh, cluburi sportive și în sălile și centrele de fitness. Fotbalul este un sport foarte vizibil, însă iată că europenii preferă de fapt joggingul, notul, plimbările, fitnessul și ciclismul vrem, europenii vor să își îmbunătățească starea fizică, sănătatea, să se relaxeze și să se distreze. Acum o să pun sub semnul întrebării ceea ce s-a spus adineaur, pentru că am auzit uh, care este modelul piramidă. Deseori acesta ne-a fost prezentat și ilustrat ca fiind modelul sportului de astăzi. Însă, modelul piramidal nu ilustrează realitatea sportivă de astăzi, pentru că baza acestei piramide și precondițiile întrunirii acestei piramide au fost total schimbate. Nu aș dori să intru în detalii, însă iată, uh, când discutăm despre solidaritate financiară, uh, despre, financiară, despre relații de recrutare și de marketing, atunci vedem foarte clar că situația s-a schimbat. Solidaritatea financiară consideră că uh, baza este elita sportivă, însă vedem că de fapt este o relație inversă. De cele mai multe ori, sportivul de performanță este unul care implică mult mai multe costuri și prin urmare, de fapt, fluxul de costuri este unul de la sportul de amator până la sportul de performanță și nu invers. Se spune că elita este cea care promovează sportul de amator pentru a determina ca mai multe persoane să fie active. Dar nu există nicio dovadă în acest sens. Nu există nicio dovadă a creșterii participării la activitățile sportive datorită sportului de elită. Procesul este de fapt unul mult mai complex decât atât și nu poate fi definit doar prin vizibilitatea vedetelor sportive. Revenim la viziunea menționată anterior. Iată că am adus câteva materiale didactice pentru a îmi servi drept material. Am adus cinci ursuleți care să ilustreze despre ce este vorba. Avem cinci ursuleți reprezentând fiecare 100 de milioane de cetățeni. Astăzi, 40% din europeni sunt activi, 60% nu prea. Acest ursuleț știe care sunt pericolele inactivității fizice. Știe că, activitatea, că lipsa activității fizice este cea de-a patra cauză a deceselor. Obiectivul nostru este de a-i determina pe cei uh, inactivi să fie activi, astfel încât uh, să avem uh, cu 100 de milioane de cetățeni mai mulți la capitolul activități sportive. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Da, ă, acestea sunt instrumente pe care le utilizează profesorii în mod normal, deci ați putea atât de bine, la fel de bine să fiți un profesor. Domnul Michel Colucci are cuvântul de la Universitatea Tilburg, profesor pentru legislația internațională a sportului. First of all, I apologize because I did not bring... Îmi pare rău, nu am adus ursuleți, am adus însă studenți din întreaga Europa. In order to speak, to dream. Pentru a vorbi și a visa la viitorul politicii sportive europene, trebuie să ne punem câteva întrebări fundamentale. Prima întrebare – E o întrebare foarte simplă și generală. Cine și ce poate să facă? Răspunsurile sunt în tratat. Articolul 165 și nu numai acest articol. Care este nivelul adecvat de implicare al Uniunii Europene? Încă o dată, răspunsul este în tratat. Coordonarea susținerea. Ce înseamnă asta? Înseamnă, foarte simplu spus, că guvernanța sportivă rămâne principala răspundere a statelor membre, pe de-o parte, și a federațiilor sportive, pe de altă parte. E foarte simplu. The right question also to be o altă întrebare pe care trebuie să o punem astăzi este ce pot face părțile implicate în sport și ce pot cere Uniunii Europene. Au fost efectuate studii care arată două lucruri, și anume că Factorii interesați vor certitudine juridică sportului. În calitate de avocat, mă îndoiesc de posibilitatea existenței unei certitudini juridice. De ce? Pentru că atunci când se elaborează legi, reguli, ele trebuie să fie și aplicate. Trebuie interpretate și cine poate interpreta aceste reguli? Dumneavoastră? Nu. Comisia Europeană nu! Curtea de Justiție. Și ce înseamnă specific? Specificul sportului. Îmi puteți da o definiție, o definiție unică a specificității? Nu puteți. Și apropo, prima persoană care mi-a definit specificitatea a fost Comisia Europeană în Cartea Alba asupra sportului. A fost documentul uh, fundamental. Prima instituție care a putut să definească specificul acesta a fost Comisia Europeană în Cartea Albă asupra sportului. Și apoi, în tratatul de la Lisabona, s-a amintit acest lucru și după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Comitetul Olimpic European, atleții, și așa mai departe, au venit fiecare cu propria lor definiție a specificului sportului. Ce înseamnă specificitatea? Eu sunt o persoană specifică, dumneavoastră sunteți o persoană care are specificitatea ei. Care sunt domeniile potențiale de acțiune ale Uniunii Europene? Nu intru în detalii aici, pentru că directorul Comisiei Europene a răspuns deja Doamnă președinte, dacă îmi dați voie, eu unul nu împărtășesc dezamăgirea pe care ați exprimat-o la începutul discursului dumneavoastră și știți de ce? Pentru că tratatul ne dă ceva mai mult în privința sportului. Tratatul se referă la sport dincolo de dimensiunea sa economică. Aș vrea să vin cu câteva idei atât de originale încât să nu-mi uitați niciodată nici numele și nici fața. Care este Sfera de acoperire a acestui tratat se referă la profesioniști și la amatori. Cine sunt amatorii? Vă puteți defini ca un sportiv amator? Singura definiție pe care am găsit-o este cea dată de FIFA. Amatorul este cel care joacă pentru amuzament. Amuzați-vă, vă rog, și atunci deveniți sportiv amator. Atenție însă, Uniunea Europeană, instituțiile Uniunii Europene ar trebui acum să se concentreze asupra amatorilor, nu doar asupra profesioniștilor. Și ajung acum la cele două propuneri concrete pe care vreau să le fac. Tratatul îi dă Uniunii Europene posibilitatea de a coordona și a susține. Cum poți să coordonezi ceva, cum pot să vă coordonez dacă nu știu care sunt competențele dumneavoastră, abilitățile voastre și așa mai departe? Uniunea Europeană poate coordona mișcarea sportivă numai dacă avem ceva ce eu numesc observatorul Uniunii Europene. Puteți să-i spuneți agenție, puteți să veniți cu alte nume. Acest observator ar trebui să aibă trei scopuri. În primul rând, să strângă informații în fiecare stat membru, în fiecare federație. Pentru că un amator în Italia nu este un amator poate în Danemarca sau în Germania. Trebuie să se strângă informații de la federația din Italia, de exemplu. Și informațiile din Italia nu vor fi aceleași ca și cele din Elveția. Trebuie să strângem informații, să vedem care sunt deficiențele și în același timp să diseminăm cele mai bune practici. Următoarea propunere. O fac nu în calitate de avocat sau profesor, ci în calitate de student Erasmus. Am fost și sunt student Erasmus și am adus studenți Erasmus aici. Unul dintre programele cele mai interesante ale Uniunii Europene a fost programul Erasmus. Peste 2 milioane de studenți au plecat dintr-o țară într-o altă țară pentru a studia acolo. De ce să nu ne gândim la un program similar pentru cine? Pentru atleți, pentru cei care fac sport și în scopuri de divertisment pot să se ducă să se antreneze și în altă țară. De ce să nu ne gândim la un program de voluntariat în cadrul acestui program? De ce n-am crea evenimente? Nu este ceva nou. E ceva ce există deja în concluziile președinției din 1984 de la Fontainebleau. Eu cred în Uniunea Europeană, cred în valorile ei și cred că sportul trebuie să fie considerat un instrument fundamental pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc studenților care s-au trezit foarte dimineața, foarte dimineața astăzi pentru a fi prezenți aici. Grazie, signor Mulțumesc, domnule Căluci. Vreau să-mi exprim dezamăgirea, însă vă rog să mă credeți. Sunt în Parlament de 31 de ani. Încă mai sunt optimistă. Am făcut primele rapoarte de la începutul anilor 90 și unul dintre obiecte, obiectivele acestora era ca sportul să fie inclus în tratat și a trebuit timp pentru asta. Iată că acum este. Nu pot să spun că sunt frustrată, însă trebuie să spun că poți fi dezamăgit când vezi care este realitatea, uh, ce se poate face plecăm de la acest articol referitor la sport. Dacă utilizezi acest instrument, poți face multe, însă nimeni nu trebuie să fie lăsat pe marginea drumului toți cei care sunt implicați în acest uh, domeniu trebuie să contribuie la acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Și acum comentarii și întrebări de, din partea deputaților. Mai întâi are cuvântul doamna Boscort. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare pentru domnul Polgar în ceea ce privește lupta împotriva uh, dop dopajului. Uh, se pare că încă nu există un acord formal cu Canada în ceea ce privește protecția atleților care sunt trimiși în Canada fără a avea niciun fel de garanție referitoare la protecția datelor. Nu avem de asemenea niciun fel de garanții în ceea ce privește transmiterea eventuală a acestor date către țări terțe și există un grup de monitorizare care în principiu ar trebui să fie deja organizat, însă aș vrea să știu care este acordul cu statele membre, cum se desfășoară coordonarea cu statele membre. A fost examinat dreptul comunitar pentru a vedea cum anume acesta este aplicat. Aș dori să ni se spună din partea Comisiei care este rolul său în momentul în care se revizuiește acest cod și cum anume alte instituții ale Uniunii Europene ar putea avea posibilitatea tocmai de a participa la aceste acțiuni? Care sunt garanțiile care pot fi propuse în acest sens? Și cum anume Comisia își dorește să asigure continuitatea. Iar în final, o altă întrebare, care este părerea Comisiei cu privire la încălcarea drepturilor comunitare? Uh, cum anume aceasta poate să gestioneze aceste încălcări? Sportul este important, lupta împotriva dopajului este o luptă importantă. Însă ceea ce este important este de asemenea să asigurăm faptul că avem suficiente garanții. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Și aș dori să felicit pe toți cei care au intervenit, pentru că au fost uh, lucruri foarte interesante ce ne-au fost prezentate astăzi. Și Uh, aș dori să mulțumesc domnului Hiche, pe care am avut ocazia să-l cunosc în momentul în care eu însă am fost primul președinte al Comitetului Olimpic Spaniol. Unele întrebări pe care le aveam eu, ca urmare a acestor intervenții, au primit deja, uh, au primit deja un răspuns. Eu nu știu dacă putem vorbi despre contradicție juridică uh, între ceea ce spune articolul 165 al tratatului, care ne vorbește despre sport, sportul de bază, și, după părerea mea, este activitatea sportivă standard, care poate fi realizată în toate statele membre, în toate regiunile europene. În momentul în care eu discut cu reprezentanții ai lumii sportive, de multe ori îmi vorbesc de teme care nu sunt acestea, ci teme diferite. Și anume, și-ar dori o coordonare din partea Comisiei, Comisiei Europene. Deci, în momentul în care vorbim despre coordonare, coordonarea este esențială în ceea ce privește agențiile sportive, așa cum a spus doamna președinte, nu avem un răspuns, apoi pariurile, apoi libera circulație a jucătorilor, omologarea tri, tri, uh, diplomelor de antrenori în cadrul diferitelor asociații sportive, E nevoie de o legislație comună pe aceste teme în Europa. Eu cred că este foarte important. Bineînțeles, lupta împotriva dopajului, intoleranța, lupta împotriva discriminării sunt aspecte importante și cred că această serie întreagă de teme poate nu sunt incluse în articolul 165, dar care ar putea totuși să uh, fie acoperite de către Uniunea Europeană prin uh, competențe conferite la alte capitole, la alte articole. De asemenea, sunt de părere că ar fi important să facem un gest un gest care să demonstreze această unitate europeană prin sport. Și m-aș referi la succesul pe care l-a avut uh, uh echipa europeană în Ryder Cup. E vorba de cei care, bineînțeles, iubesc golful poate au urmărit această competiție între îndeaproape. E bine, uh, jucătorii de golf uh, uh, europeni au câștigat în fața americanilor. De ce nu am avea posibilitatea să felicităm în Parlamentul European echipa de jucători de golf europeni? Iată, sunt decizii care pot fi luate la nivelul Uniunii Europene. Și apoi, aș dori să spun Comisiei că e nevoie să dea dovadă de curaj. E adevărat, cum spunea și doamna președinte, există anumite limitări juridice, dar putem să depășim aceste limite juridice, în așa fel încât să nu dezamăgim așteptările pe care lumea sportului în Europa le are față de noi. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Kelly în primul rând a dori să mulumesc vorbitorilor. Este important să avem astăzi această discuie în ceea ce privete viitoarea politică europeană privind sportul. Unii sunt sceptici. Domnul Hickey a spus că există pericolul ca rezoluția să fie doar un bla bla. Și ascultând uh, ceea ce spune Comisia în comunicarea sa, într-adevăr persistă acest pericol. Cred de aceea că este important să ne concentrăm asupra anumitor subiecte pe care să le acoperim bine. În primul rând, discutăm despre obiectivul de a implica în sport până în 2020 mai mult, încă un, 100 de milioane de cetățeni este un lucru care ar aduce beneficii enorme în fiecare sector al vieții, de la sănătate, la sport, etc. Acest obiectiv s-ar încadra foarte bine în strategia 2020. În al doilea rând, cred că această discuție de astăzi, purtată pe fondul dificultăților ce există pentru găsirea suf- suficientor membri de semnare a declarației este o chestiune cât se poate de problematică. Iată, s-a pus atâta fază pe articolul 165 din Tratatul de Lisabona privind sportul și așteptările sunt foarte mari. Și dacă noi ca membri nu găsim suficienți uh, eurodeputați care să semneze declarații, atunci mesajul ar fi cât se poate de negativ. Să sperăm că la următoarea plenară de la Strasbourg vom găsi quorum pentru semnarea declarației. Nu în ultimul rând, menționez programul Erasmus pentru sport. Am scris un articol în urmă cu 14 luni pe această temă. Și cred că această idee este una excelentă și ar trebui să-i dăm curs. Așadar, să stabilim câteva obiective pe care să le atingem și să vedem de acolo încolo ce putem face. Președinta, stimate coleg, subliniez un lucru. În ceea ce vește declarația scrisă, acest lucru nu are de-a face cu comisia noastră. Sunt personal împotriva tuturor acestor declarații scrise. Ideea este că urăsc declarațiile scrise și niciodată nu voi semna această declarație, dar uh, mereu militez pentru sport. N-are nimic de a face cu uh, declarația scrisă. Nu îi conferiți atâta importanță pentru că n-are nimic de a face cu ceea ce facem noi. Uh, ceea ce facem noi aici este cu totul altceva. Declarația scrisă, cred eu, ne face să ne pierdem timpul. Nu m-am exprimat împotriva dumneavoastră, stimate colegi, ci împotriva acestei declarații. Doamna Soini, sigur, încă o dată, domnul Kelly, vă rog. Țin doar să menționez că dacă această declarație scrisă nu este semnată de suficienți membri, va, trimite, va transmite un mesaj greșit. Nu încerc să forțez pe nimeni, nu încerc să forțez mâna nimănui intervenție a președintei. Încă o dată, declarația scrisă nu este mijlocul potrivit al eurodeputaților de a face politică. Am spus asta mereu și de aceea nu senez nimic. Dar noastră puteți să o faceți dacă vă permite timpul. Vicepreședintele Suini. Mulțumesc, doamnă președintă. Țin să spun că pe mine nu mă inspiră tratatul de la Lisabona. Uh, neapărat, uh, ci vreau să mă refer la ceea ce se întâmplă în Finlanda și în țările scandinave, unde statul joacă un rol foarte important. Sigur, posibilitățile statului sunt totuși limitate. Inițiativele cetățenești joacă acolo o pondere importantă uh, Uh, o pondere mult mai importantă față de Europa Centrală și de Sud-Est. Acolo statul poate să meargă mai departe în ceea ce privește reglementarea, reglementarea sportului. La noi ține totul foarte mult de voluntariat și întotdeauna mișcarea sportivă este o mișcare populară. Avem și un an destinat activităților benevole, voluntare și cred că acum ar trebui să creăm o bază pentru recunoașterea mai bună a activităților voluntare. Vă adresez o întrebare. Cât de bine cunoaște Comisia diferențele la nivelul statelor membre în ceea ce privește tratarea, abordarea acestei chestiuni? cum sunt recunoscute și respectate aceste diferențe și cum pot uh, membrii acestui panel să intervină astfel încât în cadrul Uniunii Europene să fie promovată activitatea voluntară. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a președintei. Domnul Tacul are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Sprijin ceea ce s-a subliniat anterior. Articolul 105 și articolul articolul 165 a fost menționat. Și există o definiție lipsită de claritate în ceea ce privește specificul sportului. Ar trebui să soluționăm această chestiune. Comisia a spus că verifică acum cazul și că totul se va reinterpreta. Însă nu este suficient să creăm un cadru pentru sport. Uh, avem nevoie de o definiție și o soluție politică. ar trebui, de exemplu, să preluăm, am putea, de exemplu, să preluăm definiția Consiliului Europei. Ar fi o posibilitate. Însă trebuie să vedem cum anume poate accelera Comisia procesul pentru a găsi o soluție politică pentru securitatea juridică. Nu în ultimul rând, menționez faptul că deocamdată Comisia nu a făcut nicio inițiativă pentru sectorul sportului și acest sector așteaptă în continuare Zvonistica spune că există pregătiri pentru 2012 2013, că pregătirile pentru 2012-2013 sunt acum anulate. Ceea ce nu este deloc bine. Avem uh, o temei juridic prin tratatul de la Lisabona și nu ar trebui să-l ignorăm. De asemenea, unul dintre experți s-a referit la piramida sportivă. Cred că este un model care este de dorit și la UEFA. Structura piramidală trebuie să asigure fluxul financiar, un flux financiar funcțional. Însă trebuie să vedem dacă acest model poate fi preluat pretutindeni în sport, chiar și la nivel european. Cred că ar fi un uh, model de acțiune bun și ar trebui să fie valabil pe viitor în toate sectoarele sportive. Mulțumesc! Președinta. Doamna uh, următoare vorbitoare, mulțumesc, doamnă președinte, în special în ceea ce a spus domnul Polgar la început privitor la comunicarea comisiei, arată care este area de acțiune în sport. Trebuie să intervenim dar vedem că nu avem mijloacele necesare pentru a promova programe sportive decente cu care să atingem obiectivele minunate prezentate anterior în ceea ce privește strategia Europa 2020. De cealaltă parte, este foarte clar că nu avem ambiții foarte mari din partea Comisiei în ceea ce privește uh, implementările în ceea ce privește deciziile juridice privind sportul. Uh, nu ar trebui să luăm temeiul juridic al articolului 165 și poate și alte domenii pentru a fi eficienți. Amintesc ce am solicitat comisiei în ceea ce privește um, activitatea agenților sportivilor. Oarecum uh, ne aflăm într-o situație de contradicție și nu știu cum anume o putem soluționa, nu știu cum putem atinge obiectivele ambițioase uh, Uh, fără a avea mijloacele necesare și fără a genera activități uh, pe cale juridică de la care se așteaptă asociațiile sportive din partea noastră. Încă o dată mă refer la, faptul ce a, la ceea ce a spus domnul Hickey. Avem impresia că Comisia nu participă foarte, într-un mod foarte ambițios la temele acestea. Și atunci uh, vreau să știu ce așteptări au asociațiile sportive de la nivelul Uniunii Europene, în special în ceea ce privește sectorul juridic, unde consideră că ar trebui să se miște ceva. Și domnul Colucci a făcut referire la specificul sportului. Nu putem uh, să ne folosim doar de uh, doar de sectorul doar de domeniul competitivității pentru a defini sectorul sportiv. Nu în ultimul rând, mă refer la faptul că noi, cei din comisie, suntem dispuși să facem mai multe. Am încercat să obținem mijloacele necesare și în special în ceea ce privește sportul de amatori, cred că ar fi important să oferim sprijin nu numai pentru a interveni la nivelul asociațiilor sportive, ci și la nivelul sportului în general. În ceea ce privește tratatul, de la Lisabona, articolul 165 este formulat uh, lipsit de specificități și tocmai uh, Aici avem șansa, avem șansa de a defini noi, cei de la Comisia Parlamentară, ce vrem să facem cu acest articol. Consider că ar trebui să purtăm această discuție pe mai departe pentru a avea o uh, o, o categorizare pe teme, pentru că vedem că avem mai multe sectoare. Putem să discutăm despre sportul de performanță, despre dopaj, despre sportul de amatori. Poate că ar trebui ca pe viitor să avem definiții concrete și să utilizăm șansele tratatului în favoarea noastră, pentru că, iată, dacă alții nu au oferit o definiție, putem să vă oferim noi o definiție ca și Comisie pentru Cultură. Cred că, la urma urmei, aceasta este sarcina noastră. Mulțumesc, domnul Boris din Polonia. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc antevorbitorilor mei. Într-adevăr, politica sportivă nu a fost definită suficient de precis și cred că aceasta este cea mai importantă provocare pentru comisia noastră. Noi, la urma urmei, suntem cei mai aprici susținători ai politicii sportive. Dacă acum că avem acest articol 165 în Tratatul de Lisabona, putem să dăm contur acestei politici. S-a discutat despre realitatea juridică și s-a discutat despre interpretarea amplă a acestui articol. Iată, s-au prezentat modele sportive diferite din partea antevorbitorilor mei. Aș dori să îi mulțumesc în special domnului Gaiar, care a oferit un model comun pentru sportul european. Acesta a discutat despre sportul în masă, despre sportul de performanță și despre modelul piramidal. Este o idee foarte bună. Ar trebui să țintim către aceasta pentru a vedea o pentru a avea o politică europeană sportivă. Și, sigur, pentru a avea o politică comunitară, trebuie să avem definiții precise. Ceea ce a menționat domnul Polgar nu au fost obiective, ci au fost idei de implementare. De aceea, Consider că definiția oferită de domnul Colucci ne oferă o posibilitate amplă de implementarea politicii sportive. Sigur, noi putem doar să, o, să coordonăm politica pentru că implementarea ține de statele membre, dar ideea este că noi trebuie să creăm condițiile cadru. Și aici vine și întrebarea mea către antevorbitorii mei. Dacă ar fi să creăm un cadru pentru politica sportivă europeană cu modelul piramidal și dacă implementarea rămâne la statele membre, atunci uh, cum anume vă imaginați acest, această situație? Mulțumesc, spune președinta. Marcus Scuria din Italia. Presidente, devo dire che <clears throat> abbiamo assistito <clears throat> a un'audizione interessante sia per i contenuti che... Mulțumesc, domnule președinte. Am <clears throat> asistat la o audiere foarte interesantă, atât în ceea ce privește forma, cât și conținutul. Au fost evocate în diferite feluri ceea ce poate să însemne sportul în Uniunea Europeană. Sportul în um, calitatea sa de vector, uh, așa cum spunea Comisia Europeană. E vorba de sportul pentru persoanele cu handicap, persoanele provenind din imigrație, faptul că există și muncă voluntară în acest domeniu. De asemenea, au fost evocate și competențele noastre față de sport, coordonarea între diferitele politici sportive desfășurate în diferitele state membre. Și e adevărat că avem uh, resurse la dispoziție și poate că pe viitor vom avea și mai multe resurse la dispoziție pentru a traduce în fapt aceste politici. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac o sugestie. O sugestie care se adresează mai ales comisiei. Așa cum au spus colegii, eu aș dori ca această comunicare din partea comisiei asupra căreia va trebui să ne aplecăm aici, în comisia noastră și în ședința plenară în Parlament, e bine, aș dori ca această comunicare să nu fie doar un fel de cadru general în care sunt evocate generalități. E nevoie de obiective clare, obiective pe care Uniunea Europeană și le fixează în domeniul sportului și obiective care să fie realizabile ținând seama de resursele pe care le avem. Deci, în următorii ani va trebui să orientăm politicile noastre în domeniul sportiv și asta în cadrul Tratatului de la Lisabona, tocmai pentru a răspunde la așteptările care există în asociațiile sportive, federațiile sportive din statele membre. Nu cred că are sens să evocăm toate aspectele fără a putea concretiza uh, lucrurile în final. Deci, iată, aceasta este cerința mea față de comisie. Cred că este cea mai bună metodă de lucru uh, încă de la bun început. Mulțumesc. Aceasta a fost prima rundă de întrebări, următoarea după aceea, dar dăm cuvântul vorbitorilor noștri, domnul Polgar. Puteți, vă rog, să oferiți o, un scurt răspuns la întrebările adresate? Um, you, Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebările puse arată deja cât de multe zone acoperă sportul, de la activitățile de finanțare până la chestiuni juridice complexe și uh, dumpingul și dopajul, pardon. Domnul Poscurt a pus o întrebare legată de dopaj. Articolul 165, printre altele, ne dă posibilitatea de a acționa în privința dopajului, pentru că menționează în mod explicit integritatea morală și fizică a sportivilor. Este o referire clară la dopaj. Care este situația dopajului astăzi? Dopajul este reglementat la nivel mondial de o organizație numită Agenția Mondială Antidoping, care își are sediul la Montreal, în Canada. Este alcătuită din reprezentanța ai guvernelor și reprezentanța ai sportului în proporție de 50%-50%. Continentul european dispune de 5 locuri în organismul de luare a deciziilor. Două sunt uh, pentru Consiliul Europei și trei pentru Uniunea Europeană. Există de asemenea un comitet executiv și în acest comitet executiv Uniunea Europeană are un membru. Vom vorbi despre Uniunea Europeană. Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană a fost reprezentată de trei miniștri, miniștri ai țării care deține președinția, prin rotație. Una dintre problemele care apar este că nu există o continuitate atunci când există această rotație permanentă într-un domeniu care e nevoie de rețele, e nevoie de cunoștințe, e nevoie de putere de influență. Europa este de aceea pe o poziție slabă în Consiliul, uh, Consiliul uh, acestei instituții. Apoi, Europa nu are un mandat în cadrul acestui organism. Nu există niciun mecanism care să acorde reprezentanților europeni un mandat. În alte domenii, atunci când miniștrii reprezintă Uniunea Europeană sau Comisia reprezintă Uniunea Europeană, aceștia au un mandat. Și Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. Până acum nu a existat însă niciun mandat pentru acești reprezentanți ai Europei în uh, organismul, uh, în agenția antidoping. Deci Europa este pe o poziție foarte slabă în această instituție. Ca să nu mai vorbim de faptul că um, are o contribuție de 50% la buget. Are o contribuție de 50% la buget, însă nu are și o influență pe măsură. Președinția belgeană este reprezentată la ora actuală și președinția belgeană a abordat această problemă și a încercat să găsească o soluție. Săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare se va întruni acest Consiliu și președinția belgiană va încerca să organizeze o coordonare conform unei obligații legale în cadrul tratatului. Statele membre trebuie să-și coordoneze poziția în organismele internaționale, în special în ceea ce privește achiul comunitar și doamna Boscurt a menționat un element important al achiului, protecția datelor. Canada, bineînțeles, este în afara Europei și, ca tare, datele cu privire la atleți Datele acestea ar putea fi trimise în întreaga lume. Sunt date cu caracter personal care ar putea fi trimise peste tot în lume, ceea ce contravine spiritului și literei uh, directive europene cu privire la protecția datelor. Și reprezentanții europene ar trebui să se ocupe de această problemă. Mai există și alte probleme care au fost uh, menționate, însă nu putem să ne ocupăm de ele până când nu avem un mecanism de coordonare și de reprezentare. Președinția belgian a făcut un pas înainte, odată cu inițierea unui mecanism de coordonare. În această după masă, ministrii uh, responsabili uh, cu sportul din Consiliu vor adopta consiliile, concluziile Consiliului cu privire la coordonarea din Uniunea Europeană în cadrul Consiliului Agenției Antidoping. Am înțeles că președinția poloneză va vrea să se ocupe de chestiunea reprezentanței. Pentru că sportul acum este menționat în tratate și Consiliul poate să instituie un sistem care să fie un sistem de reprezentare a Uniunii Europene. Asta pentru a răspunde la prima întrebare. Nu voi petrece însă la fel de mult timp răspunzând la următoarele întrebări. Dați-mi voie să vorbesc despre ce ne permite să facem articolul 165. Pentru că cred că acest articol determină nivelul ambițiilor pe care le putem avea. Există un articol asupra educației. care înglobează și chestiunea sportului. Acest articol ne conferă două instrumente. Recomandările Consiliului este un prim instrument, însă sunt recomandări care poresc de la o propunere a Comisiei și Parlamentul nu are niciun rol în adoptarea acestor recomandări. Și aceasta este o deficiență majoră în această parte a tratatului. Reflectă, bineînțeles, uh, viziunea autorilor tratatului, conform căreia această chestiune ține de subsidiaritate, însă rezultatul este că Parlamentul European nu are niciun rol în adoptarea recomandărilor și este păcat. Pentru că recomandările acestea pot să influențeze modul în care se aplică regulile, pot să ofere linii directoare cu privire la modul în care se aplică regulile în alte domenii ale tratatului. Oferă linii directoare judecătorilor, statelor membre care aplică politicile și, din păcate, încă o dată, tratatul nu prevede participarea Parlamentului European în uh, această privință. Articolul 165 ne dă și posibilitatea de a adopta măsuri stimulative, cu alte cuvinte, programe. Și aici Parlamentul European are un uh, rol de plin pentru că se aplică codecizia. Parlamentul European codecide programele. Din păcate, tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene a intrat în vigoare în momentul, într-un moment nepotrivit din punct de vedere economic și bugetar. Articolul 165 ne conferă baza juridică, însă nu ne acordă și un buget. Comisia a crezut inițial că ar fi o idee bună să avem un mini-program pentru a acoperi lacunele între 2000 și 2011. În cadrul rubricii uh, uh, respective însă nu mai sunt bani. Banii vor trebui luați de la Erasmus, de exemplu, și întrebarea este dacă va conveni o astfel de soluție. Probabil că nu. Poate vă amintiți, doamnă președinte, că ultimul uh, lucru pe care l-am făcut împreună a fost să adoptăm programul Media Mundus. A fost adoptat foarte rapid pentru că nu mai rămâneau bani și vorbeam despre 3 ori 5 milioane de euro. Unde să mai găsim bani și pentru programele sportive? Nu mai sunt bani. Aceasta este realitatea. Și Media Mundus are o bază juridică, este un program uh, complet și cu toate acestea nu va putea fi aplicat la începutul anului, tre- la începutul anului viitor. De ce? Pentru că negocierile bugetare pe bugetul 2011 au eșuat uh, al altăieri și deci nu există un buget. Dumneavoastră, deputații, sunteți cât se poate de conștienți de problemele bugetare. Este ce s-a întâmplat cu privire la bugetul 2011 și nu este decât un indiciu cu privire la ceea ce se va petrece după 2013. Va trebui să ducem o bătălie foarte aprigă pentru resurse. Se va încerca să se desfințeze Erasmus, să se desfințeze programul media, programele culturale și vom iniția noi programe. Comisia va elabora o comunicare cu privire la programe sportive începând cu 2014 și vorbesc în numele doamnei Vasiliu. Suntem hotărâți să venim cu o propunere pentru perioada care începe în 2014, însă în contextul acesta bugetar în care se reduc Uh, cheltuielile, se reduce bugetul sau se menține la același nivel, trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că va fi greu să obținem acceptarea unui nou program. Deși credem cu tărie că programele care susțin sportul sunt foarte valoroase. Asta în ceea ce privește măsurile stimulative. Mai mulți deputați au menționat posibilitatea de a face ceva în cadrul altor uh, articole. E adevărat că sportul ar putea să fie corelat, ar putea să fie inclus în domenii cum ar fi educația și tineretul și intenționăm să facem acest lucru în ceea ce privește tineretul. Sportul va fi o prioritate în uh, aplicarea programului Tineretul în Acțiune anul viitor și după anul viitor domnul Han, care se ocupă de fondurile structurale, a dat dovadă de deschidere față de ideea finanțării sportului în cadrul fondurilor structurale, însă multe din articolele juridice din tratat, articole cu privire la concurență, de exemplu, sunt articole reactive, sunt articole care sunt activate în momentul în care apar plângeri sunt activate în momentul în care există reclamații către Curtea de Justiție Europeană și întrebarea care se pune este în ce măsură există un specific al sportului, după cum spunea și profesor Colucci. Ce înseamnă un specific al sportului? Noi trebuie să-l definim. Factorii de decizie politică adoptă rezoluții, Parlamentul adoptă rezoluții și poate influența uh, felul în care se, felul în care se interpretează un termen ca specificitatea. A existat un caz în Curtea Europeană de Justiție de la intrarea în vigoare a Tratului de la Lisabona, și anume un caz de transfer al unui fotbalist, Olivier Bernard. Curtea Europeană de Justiție a menționat foarte clar specificul sportului. Nu trebuia, nu era obligată să o facă, să ales să facă acest lucru. Și este un semn foarte bun din punctul meu de vedere pentru viitor. Putem folosi acest concept, conceptul specificității sportului, pentru a interpreta într-un anumit fel legislația uh, sportivă legislația europeană. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc experții să facă scurte comentarii. Dacă vor să adauge ceva, atunci pot să o facă acum, altfel vom continua cu întrebările colegilor. Însă vă rog foarte pe scurt. Vă rog. Ă, nu vreau să folosiți din nou ciocănelul pentru a-mi ă, întrerupe intervenția, deci voi fi concis. Suntem singurul continent care nu dispune de jocuri olimpice. Există jocuri olimpice africane, există jocuri olimpice panamericane, există jocuri olimpice asiatice. La ora actuală se face un studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea unor jocuri olimpice continentale în Europa și așteptăm rezultatele acestui studiu peste circa un an. Se discută foarte serios la ora actuală despre înființarea unor astfel de jocuri olimpice. Jocurile olimpice europene ar fi un partener important pentru Europa. Mulțumesc! Hvala lepa za eh, besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Mulțumesc, doamnă președintă. De fapt, am vrut să îl întreb pe domnul Polgar cum poate să întărească, să consolideze rolul Uniunii Europene în domeniul antidoping. Deja ne-a oferit un răspuns în, mare, în, în, în linii mari. Aș vrea ca Uniunea Europeană să aibă o reprezentare permanentă în această Uniune, o reprezentare a Parlamentului, unul al Comisiei și unul al Consiliului. Astfel ne-am putea consolida activitatea. Am fost membru Varda ca ministru al sportului pe vremea când uh, era în plină criză. Acum, uh, iată că a fost reales australianul, acesta își îndeplinește activitatea foarte bine, însă ideea este că la VADA um, activitatea Uniunii Europene este prea puțin vizibilă și acest lucru este deplorabil, mai ales că noi finanțăm foarte mult această instituție. Încă o întrebare. Există verificări, monitorizări antidoping doping care să fie în conformitate cu legislația europeană în ceea ce privește protecția datelor? Dacă nu, atunci există un pericol mare. Sancțiunile pot fi aduse în instanță și puse sub semnul întrebării. Încă o întrebare către președintele Hickey. Când va fi inclus în această familie și când vor fi incluse asociațiile de șah? Mulțumesc! Okay. Mrs. McCarthy. Great Britain. Thank you, Madam Mulțumesc, președinte, și aș dori să mulțumesc uh, tuturor experților care au intervenit astăzi pentru contribuțiile lor din partea EUC, <clears throat> UEFA și așa mai departe. Uh, eu aș fi avut uh, câteva întrebări adresate mai degrabă domnului Colucci și, așa mai, și în ceea ce privește sportul amator. Ehm, cu toți avem senzația că poate exista o plusvaloare europeană în acest domeniu și poate că ne veți putea uh, ajuta să înțelegem cum anume putem face acest lucru. Întrebările mele se adresează și Comisiei în ceea ce privește finanțarea, pentru că sportul este menunțat, menționat pardon, în uh, tratatul uh, de la Lisabona, ne-am dorit acest lucru și iată că l-am realizat. Și știm că există, deci, o, o prăpastie, un neajuns în acest domeniu al finanțării. Deci, din câte am înțeles, ă, nu vom avea garanții pentru o finanțare viitoare în ceea ce privește sportul. Ă, dumneavoastră păreați să sugerați că acest subiect ar putea fi eventual rezolvat prin intervenția fondurilor structurale care ar putea acoperi programele legate de sport. Însă care sunt garanțiile la acest nivel? Cum anume, concret, vom realiza acest lucru. E nevoie de claritate. Oamenii vor să știe cum anume sportul va fi finanțat pe viitor. Celălalt punct la care doream să mă refer e actorii implicați în domeniu. Este foarte greu, eu înțeleg bine, să poți să reunești pe toată lumea într-o sală și să discuți. Însă mă întreb cum anume reușiți noastră să faceți acest lucru, cum anume reușiți să aveți consultări concrete cu cei care se ocupă de sport. Pentru că am senzația că cei care activează în uh, domeniul sportului nu au posibilitatea să-și exprime ideile, sugestiile, în așa fel încât să se țină seama de ele. Deci aș dori să știu cum stau lucrurile în uh, ceea ce privește dialogul dumneavoastră cu actorii implicați. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Costa. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, Apreciez foarte mult această audiere. A fost o dimineață de lucru foarte interesantă, plină de uh, sugestii interesante. Am trei întrebări de adresat Comisiei. E adevărat că articolul 165 din tratat lasă însă num- nenumărate chestiuni fără întrebări, fără răspuns. E adevărat acest lucru. Însă trebuie să înțelegem că în momentul în care abordăm tema sportului există trei niveluri de abordare. Articolul 165 legitimizează o promovare a sportului de către instituțiile europene, ca fiind un element pertinent în cadrul politicilor europene. Acum există trei niveluri și există și o dimensiune orizontală a sportului. Pentru că acoperim și alte domenii care sunt preluate în alte articole ale tratatului. Sănătate, educație, formare și așa mai departe. E adevărat că sportul are și un caracter specific. De aceea, după părerea mea, ar trebui să cerem asociațiilor și federațiilor sportive, odată ce Carta Albă va fi uh, terminată, să vedem să ne ajute ei să definim această specificitate a sportului. În plus de aceasta, eu cred că mai avem și o îndatorire uh, față de cetățeni. Se menționează, bineînțeles, în tratat uh, diferite aspecte, dreptul la îngrijiri de sănătate, dreptul la o concurență loială și așa mai departe. Însă, întrebarea pe care nu putem pune este în ce mod putem reglementa lucrurile. Spre exemplu, mobilitatea. sau dificultățile cu care se confruntă sportivii în domeniul mobilității ar putea să fie rezolvate prin principiul de subsidiaritate. Eu cred că um, această chestiune a resurselor de care dispunem este o chestiune esențială. Însă, în același timp, uh, sunt de părere că a fost bine faptul că Um, am avut această discuție cu uh, reprezentantul Comisiei, în așa fel încât în 2011 să putem orienta cât mai bine munca pe marginea politicilor de coeziune. S-a vorbit, spre exemplu, despre ideea de a spori activitatea fizică, orele de activitate fizică și sport în școli. Și cred că da, iată, acesta este un aspect care poate fi rezolvat prin subsidiaritate. mai există și alți actori care pot interveni, chiar și din punct de vedere financiar. Poate ceea ce vă voi spune acum vă va duce la, știu eu, la, vă va suscita un zâmbet. Am putea, spre exemplu, organiza loterii sau tombole în fiecare an, tocmai pentru a salva patrimoniul nostru cultural. Și o parte importantă din aceste loterii și extraordinare și tombele ar putea să fie utilizate în promo promovarea sportului. Și sunt de acord cu cele spuse de domnul Fisas. Uh, avem nevoie de un, un eveniment care să simbolizeze angajamentul european în domeniul sportului. Spre exemplu, Jocuri Olimpice Europene. Ar putea să fie un lucru bun, o vitrină. Deci acest model de guvernanță care a fost evocat uh, în mod critic de către unii, în mod uh, uh, admirativ de alții, poate servi drept punct de comparație, element de comparație. Și administrațiile locale pot să-și îndeplinească un rol important în domeniul sportului, pentru că sportul are această trăsătură orizontală, la nivelul orașelor, municipiilor, cele care se angajează să aplice concret aceste politici de favorizare a sportului, e bine, acestea pot primi finanțări din fonduri structurale. Doamna Senisin are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc invitațiilor noștri pentru contribuțiile interesante. Înțeleg neliniștea și îngrijorările ce planează asupra lumii sportive în ceea ce privește finanțarea viitoarelor programe sportive. Sper ca Comisia Europeană să dea curs obligațiilor sale pentru ca mai târziu să ne ofere un program corespunzător. Știu că bugetele din statele membre și bugetul la nivel european, toate acestea sunt limitate, dar așa va fi mereu. Și va trebui să prioritizăm lucrurile. Nu există traducere în poloneză, spune președinta? Puteți continua. Înseamnă că trebuie să întrerupe. Nu există traducere decât în germană, nu în italiană, spaniolă sau franceză. Probleme tehnice. You should listen English. Okay. Czyli nie, nie możemy czekać na lepsze czasy. Continuați. Nu ar trebui să așteptăm vremuri mai bune, ci ar trebui să utilizăm posibilitățile pe care le avem. Întrebare concretă către comisie. Președinta. Intervenție fără microfon. Znaczy ja mówię przez mikrofon. Văd că problema este doar în primul rând. N-aveți decât să vă mutați în spate. Znaczy mam nadzieję, że już jest tłumaczenie. Vorbitoarea. Sper că vom avea traducere și pentru primul rând. Ce să fac? Să repet întrebarea către comisie? Să continui? A więc jakie środki zamierza podjąć komisja, by wes... Ce va întreprinde Comisia Europeană pentru a sprijini sportul prin programele deja existente, Tineretul în Acțiune, Fonduri Structurale, Programul DAFNE, al șaptelea program Cadru, pentru ca astfel să existe condiții mai bune pentru finanțarea sportului la nivel european. Sportul are multe avantaje educaționale. Sportul înlătură excluziunea socială. Și iată că urmările sportului sunt cuantificabile. Sportul promovează sănătatea. Investițiile în sport sunt investiții mereu rentabile. Aș dori ca la final să manifest tristețea pentru faptul că doamna președintă s-a exprimat atât de negativ față de cea de-a 62-a declarație. Este vorba despre sportul în masă, sportul pentru amatori și această declarație vizează toate asociațiile sportive. Domnul Colucci a întrebat cine poate să facă ceva pentru sportul de amatori. Ei bine, noi, eurodeputații, putem sprijini acest tip de sport prin activitatea noastră de la Comisia Parlamentară și de la intergrupuri. Dar Uh, desigur, putem să sprijinim sportul amator și semnând această declarație. Consider astfel că doamna președintă ar trebui să sprijine și să semneze această declarație, așa cum au făcut-o alți 125 de colegi. Pentru mine, acest lucru este atât la fel de important precum este votarea pentru filme, uh, acțiune la care ne-a invitat doamna președintă. La rândul meu, o invit pe doamna președintă să semneze declarația 62 pentru că este declarația noastră. Nu mă veți convinge niciodată, spune președinta, Niciodată nu voi semna aceste declarații pentru că nu au nimic de a face cu conținutul. Nim nu au nimic de a face cu conținutul. Sunt doar terapii ocupaționale, dar nu au nicio influență la nivelul politicilor puteți dumneavoastră să continuați cu această activitate, pentru că în fond sunt de acord cu conținutul, dar nu cu semnarea declarației în sine. Domnul Bargo are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să felicit organizatorii acestei audieri. Am obținut informații foarte interesante și aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, S-a discutat despre faptul că din 500 de milioane de cetățeni, 60% nu fac sport și am, s-a spus că dorim să determinăm 100 de milioane de cetățeni să se alăture activităților sportive. Întrebarea este cine poate face și ce anume. Nu s-a discutat însă despre cum anume am putea determina persoanele să devină mai active. În Ungaria, de exemplu, avem o am organizat la Ministerul, Sporti, Ministerul pentru Sport o bază de cunoștințe online oferită în mai, mult, în mai multe limbi pentru a arăta ce fel de asociații, ce fel de organizații sportive există și unde sunt acestea active. Acest lucru s-ar putea face și la nivel european, dacă desigur există bune intenții în acest sens. Așadar se pune întrebarea importantă cum anume putem acționa. Deseori nu se știe cum anume putem uh, interveni la nivelul sportiv privat. De asemenea, s-a adresat uh, s-a menționat faptul că va începe președinția maghiară și suntem uh, angajați, vrem să facem multe în domeniul sportiv. Suntem mândri de faptul că Ungaria oferă un exemplu în acest sens. Președintele statului este dublu campion olimpic și ministrul pentru, fostul ministru pentru sport este și el implicat în acest domeniu. Așadar, avem premise bune și cu siguranță vom trata aceste întrebări în cunoștință de cauză. Încă o scurtă adăugire. Mă refer la posibilitatea de a crea un program Erasmus pentru sport. Aici uh, comisia este foarte angajată, în special în ceea ce privește crearea unui astfel de program. La începutul lunii aprilie va exista o conferință la Budapesta în ceea ce privește programul Erasmus. Membrii comisiei nu știu încă um, acest lucru, poate nici dumneavoastră, doamnă președintă, nu știți acest lucru, dar ideea este că va avea loc acest eveniment și de aceea vrem să ne implicăm pentru ca sportul să primească o pondere aparte în programul Erasmus. Domnul Belet are cuvântul. Um, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Uh, da, am, sunt dezamăgit și frustrat de faptul că nu vom avea buget pentru programele sportive de anul vi- pentru anul viitor, 2011. Și nu cred că ne putem plânge de Parlament, ci mai degrabă de statele membre care își doresc să diminueze bugetul și uh, uită că există cerințe din partea asociațiilor, federațiilor sportive care au un caracter uneori și chiar transnațional și care au nevoie de finanțare. Deci, iată o sursă de frustrare. Acum, în ceea ce privește prioritățile în ceea ce privește politica uh, europeană în domeniul sportului pe viitor, e nevoie mai întâi de uh, stabilitate financiară pentru cluburile amatori. Foarte multe dintre aceste cluburi se confruntă cu neajunsuri și probleme existențiale de tip strict financiar, tocmai din cauza crizei. De aceea ar trebui să susținem eforturile care sunt făcute în momentul de față în Uniunea Europeană și din partea asociațiilor, federațiilor, a cluburilor, pentru a uh, găsi o posibilitate de restabilire a uh, echilibrului financiar. Aceste cluburi au un rol important în ceea ce este promovarea spiritului de fair play și trebuie să ne asigurăm că vom susține aceste eforturi. Apoi, doamna președinte, un alt subiect apropiat este cel legat de promovarea și antrenamentului jucătorilor la nivel local. Credem în acest lucru de ani de zile. Noi avem uh, o echipă locală care respectă toate uh, cerințele și criteriile și standardele atât la nivelul Asociației Naționale, dar și la nivelul UEFA. Dar dacă ne dorim această, acest echilibru între sportul amator și sportul profesionist, e bine, trebuie să investim mai mult în talentele noastre locale și tocmai asta prevede articolul 165. E vorba de uh, aspecte educaționale, sociale pe care le implică practicarea unui sport. Și trebuie să compensăm faptul că cluburile locale investesc în formarea și pregătirea tineretului. Și deci trebuie să evocăm acest subiect cu reprezentanții comi Comisiei, ai Consiliului, am înțeles că este un reprezentant al Consiliului în sală, să vedem dacă aceste eforturi de formare, de pregătire a tinerilor talente pot fi stimulate, pot fi sprijinite din fonduri europene. Doamna Trupel, dragi colegi, pentru că sunt membra echipei de negociere pentru bugetul 2011 și după, e bine, aș dori să vă spun că nu e prea clar ceea ce se întâmplă în momentul de față Uh, poate că există o procedură de urgență care poate fi activată uh, până la sfârșitul anului, poate că vom avea un buget, însă în momentul de față deciziile nu sunt clare. Uh, vom funcționa pe baza unor 12 improvizorii, cel puțin la începutul anului 2011 și poate că am putea spera ca prin luna martie să avem noul buget. Totul depinde acum de ceea ce se va întâmpla la nivelul Consiliului și aș dori să uh, Vă explic de ce Parlamentul și echipa noastră de negociatori a fost atât de strictă. Ceea ce discutăm noi astăzi, noile competențe pe marginea sportului, uh, reprezintă o parte din noile competențe pe care ni le acordă tratatul de la Lisabona. Iar lupta politică cu Consiliul este tocmai pe această temă luăm în serios tratatul de la Lisabona sau nu. Și există anumite state membre care nu vor să ia în serios tratatul de la Lisabona și noile competențe pe care le-a căpătat Parlamentul în urma acestui tratat. Marea Britanie, țările de jos și alte state membre. Și noi, în calitate de negociatori, am fost extrem de angajați pentru a clarifica lucrurile. Nu e vorba doar de interese pur instituționale, ci e vorba de noul rol politic pe care îl avem în Uniunea Europeană. Avem nevoie de resurse financiare pentru a realiza toate aceste lucruri. Și dacă vom menține nivelul actual al Uniunii Europene, e vorba de 130 de uh, uh, miliarde pe an, atunci da, vom avea uh, progrese și succese, însă domnul Cameron uh, din partea Marii Britanii a anunțat pe durata summitului și a discuțiilor că își dorește o scădere a uh, bugetului cu 0,8%. Asta înseamnă ce? Vom pierde 30 de miliarde din bugetul european și atunci va trebui să reducem fondurile pentru foarte multe politici, foarte multe programe și problemele noastre în domeniul mass media, în domeniul culturii, în domeniul agriculturii, în domeniul uh, fondurilor structurale sunt acum puse sub semnul întrebării. Care va fi rezultatul politic al întregului joc? Știu că în Marea Britanie și uh, uh, există dificultăți la nivel intern, însă aici e vorba de o luptă politică în ceea ce privește importanța pe care o avea Parlamentul European în următorii ani, atât vis-a-vis de statele membre, cât și la un nivel mai global. Acum, ca să mă refer la subiectul audierii noastre, în ceea ce mă privește, este absolut esențial, așa cum spunea și domnul Colucci, uh, este absolut esențial ca articolul 165 să devină un articol Uh, funcțional. E nevoie de coordonare. V-ați referit la uh, un fel de Erasmus pentru sport. Da, uh, Însă nu trebuie să uităm aspectul financiar. Sunt foarte mulți oameni care își doresc să meargă dincolo de aspectul strict financiar. Uh, aveți dreptate când spuneați că e vorba de amuzament, un sport pe care îl faci în calitate de amator, pentru a te distra, pentru a fi în formă. Dacă noi la nivel european suntem gata și suntem pregătiți să comunicăm uh, pe această temă și anume că sportul poate fi și o sursă de amuzament, atunci vom avea succes. Doamna președinte, și acum, domnul Lockergard, din partea Comisiei pentru Buget. Øh, øh, Mulțumesc. În calitate de coordonator pentru bugete, simt nevoia să intervin pentru a clarifica ceea ce s-a spus aici. Dacă am înțeles bine, am obținut 3 milioane și nu 10 câte voiam noi să obținem. Însă mai avem oarecare marjă de manevră. E o chestiune de voință politică acum. Dacă vrem să cheltuim bani în acest domeniu, înțeleg frustrările exprimate, însă nu înțeleg pe cei care spun că nu mai avem niciun fel de opțiune. Doar asta voiam să clarific. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc că îmi dați uh, ocazia să vorbesc astăzi. Voi fi uh, cât se poate de concis. Nu sunt un expert în domeniul sportului, însă sunt cetățean. Și în calitate de cetățean sunt uh, de acord cu ideile exprimate de domnul Colucci. Cred că politica noastră, în ceea ce privește sportul de masă, ar trebui să fie o politică um, activă. Sportul profesionist reprezintă o afacere importantă. și am impresia că nu trebuie să avem la fel de multe inițiative în ceea ce privește sportul profesionist. Al doilea punct pe care voiam să îl menționez este că astăzi, în această sală, este prezent ministrul bulgar al sportului. Și v-aș fi recunoscător dacă i-ați permite să își exprime și el părerea în uh, această privință. Mulțumesc foarte mult, însă sunt prezenți experți, uh, e prezentă și comisia și nu avem mult timp la dispoziție. Îl salutăm pe ministrul bulgar. Îi mulțumim că este prezent. Folosiți uh, ceea ce am uh, folosit ceea ce ați auzit astăzi pentru discuția din această dupămasă. Mulțumesc. Voi fi foarte, foarte succintă. Există relatări conflictuale în privința bugetului. Unele persoane au o perspectivă foarte pesimistă, alții spun că există șanse. Ceea ce e clar este că ne confruntăm cu restricții și dificultăți bugetare foarte mari și cred că comisia noastră trebuie să fie foarte clară în privința obiectivelor pe care le propunem. Discuția aceasta a fost fascinantă pentru că am ascultat mai multe puncte de vedere. Cred că pregătind anul 2014, trebuie să fim foarte limpezi în privința priorităților noastre. Întrebarea este dacă ne concentrăm asupra sportului profesionist, cum propune domnul Belet, și aici intră legislația antidoping, sau încercăm să promovăm mai ales uh, sportul la nivel local, la nivel de amatori și să încurajăm foarte serios activitatea fizică în general și eu una sunt mai ales pentru a doua opțiune, pentru că sunt foarte multe de făcut și beneficiile sunt mari. Beneficiile pentru sănătate și beneficiile pentru coeziunea socială, pentru unirea forțelor, pentru uh, crearea unei coeziuni în cadrul comunităților. Eu una aș dori să discutăm și mai mult despre prioritățile Comisiei, în așa fel încât să știm în ce direcție mergem, pentru că dacă nu știm, nu vom avea prea multe șanse să obținem și fonduri în această perioadă dificilă. Mulțumesc! Domnul Boris, o jumătate de minut, pentru că deja a luat cuvântul de două ori. Da, aș dori doar să Primesc un răspuns uh, la întrebări adresate către domnul Polgă și Colucci. Sportul nu este inclus în strategia Europa 2020. Educația nu este o politică europeană, ci ține de statele membre. Întrebarea este următoarea. Am putea oare să facem ceva pentru ca politica sportivă să fie conținută în mod oficial în acest document. Este vorba despre promovarea tinerilor sportivi, despre antidoping și despre alte chestiuni de actualitate care să fie incluse în politica orizontală. Nu ar trebui să discutăm în detaliu, ci despre politici orizontale. Și poate să fie preluat în acest, în acest document ca document oficial al Uniunii Europene conținut aceste idei. Acum dau cuvântul domnului Polgă, spune președinte, și apoi poate colegii pot să mai ia cuvântul ca să spună la ce au reflectat și ce noi idei au obținut în urma acestei dezbateri. Domnul Polgă, și abia la final preștinția belgiană. Um, thank, thank you, Madam Chair. Um, so, uh, if I may address, um... Mulțumesc, doamnă președintă ca să răspund la câteva dintre întrebările adresate. În ceea ce privește finanțarea și sportul de amatori, sunt de acord cu ceea ce s-a spus despre importanța sportului de amatori. Trebuie să facem de asemenea diferența între ceea ce poate să facă Uniunea Europeană și ceea ce pot face autoritățile locale regionale. Nu este rolul Uniunii Europene să substituie autoritățile locale și regionale. Nu putem uh, finanța reconstruirea unui teren uh, local de fotbal. Dar ce putem face este să finanțăm activitățile transfrontaliere în care se implică asociațiile pentru sportul de amatori. Am putea să favorizăm schimbul de bune practici la nivelul acestor rețele prin urmare, am putea face toate acestea. O să anunțăm în scurt timp proiectele care vor fi sprijinite în acest an și acțiune pregătitoare pentru sport. Vor exista, va exista sprijin pentru 12 proiecte, mulțumită Parlamentului și mulțumită planului de acțiune. În uh, domeniul dopajului, dar și în domeniul incluziunii sociale prin sport. Este foarte clar că unghiul de pornire este unul pentru sportul de amatori. De asemenea, un alt subiect este voluntariatul în sport, iarăși o chestiune ce ține de sportul de amatori. Asta putem face și asta vom propune să facem în viitoarele programe sportive. În ceea ce privește mai buna reprezentare a sportului, sigur va exista o lacună în finanțarea pentru sport, asta cel puțin în 2012-2013. Facem, între, întreprindem eforturi serioase pentru a reprezenta mai bine sportul. Începem, desigur, de la bază cu programul pentru tineretul în acțiune. Și în acest sens vom propune, cel puțin vom propune Comisiei de gestionare a acestui program să plaseze sportul, să definească sportul ca fiind o prioritate, pentru că putem defini priorități anuale ale programului. Va putea fi o prioritate pentru 2012-2013 pentru o mai bună reprezentare. Un alt exemplu pentru o mai bună reprezentare se referă la sumele de bani investite în cercetarea sportivă. Asta în special în ceea ce privește măsurile antidoping, unde, desigur, uh, chestiunea este cât se poate de științifică. Se, dezvol- se creează mereu noi substanțe de dopaj și noi uh, metode de a detecta această problemă și aceste substanțe. Trebuie, de fapt, ca noi metode să fie create. Și un program de cercetare în acest sens poate contribui la îmbunătățirea activității științifice. S-au adresat mai multe întrebări în ceea ce privește sportul pentru amatori și interpretarea legislației europene, așa cum aceasta face referire la sport. De asemenea, s-a vehiculat și necesitatea certitudinii juridice. Când comunicarea va fi adoptată, adoptarea se va face împreună cu un uh, document care va stabili linii directoare pentru interpretarea legislației comunitare. Este vorba de legislație primară, secundară și pe cazuri juridice. Sperăm că acest lucru îi va ajuta pe toți cei implicați în sport, în special pe asociațiile, asociațiile sportive, pentru o mai bună um, previziune, să zicem, în ceea ce privește implementarea dreptului comunitar. Acest lucru se referă în special la sportul pentru amatori. Până acum, dreptul comunitar s-a axat foarte mult pe sportul de performanță. Știm cu toții că libera circulație a cetățenilor reprezintă unul dintre cele patru principii fondatoare uh, ale tratatului inițial de la Roma. Dar să nu uităm că aici pot fi, aceste lucruri se pot aplica și la sportivii de performanță. Discutând despre libera circulație, putem foarte bine să ne referim la faptul că sportivii doresc să continue activitățile sportive în noua țară gazdă. Sigur că pot să apară obstacole în calea acestui demers. Și noi considerăm că acest lucru contravine principiului liberei circulații, motiv pentru care vom comanda un studiu în acest sens, în cele ce urmează. Astfel, vom uh, analiza restricțiile naționale ce există în domeniul sportului pentru amatori. Sperăm ca astfel să intervenim pentru a mijloci posibilitățile ce sunt puse la dispoziția cetățenilor atunci când uh, își exercită dreptul la libera circulație, care include, de fapt, dreptul de a practica sportul în uh, noua țară. O altă întrebare ce a fost adresată este despre cum putem determina un număr mai mare de persoane să facă sport și cum putem include acest principiu în contextul Europa 2020. Chestiunile acestea sunt interconectate. Asta prin HEPA, prin acțiunile de sporire a activităților sportive ce implică o mai bună stare de sănătate. Acronimul eh, englezesc fiind HEPA. Putem eh, să determinăm, să facem ceva ca să determinăm mai multe eh, persoane să apeleze la activitățile HEPA. Cu cât persoanele apelează la activități sportive ce îmbunătățesc sănătatea, cu atât însă, cu atât vom avea persoane care sunt mai fericite, mai sănătoase, mai uh, abile la locuri de muncă și, prin urmare, beneficiile depășesc sfera bunului personal și astfel se poate reduce, de exemplu, costul uh, pentru fondul de sănătate, persoanele fiind mult mai sănătoase. Așadar, uh, activitățile care îmbunătățesc starea de sănătate depășesc uh, sfera satisfacțiilor personale și pot avea efecte economice pozitive. Cred că prin răspunsurile acordate până acum am acoperit întrebările. Președinta menționează prioritățile. Da, spune vorbitorul. Uh, referitor la comunicarea Comisiei. Comunicarea aceasta va acoperi o gamă largă de subiecte ce țin de sport la nivel european. Așteptăm rezoluția parlamentară în acest sens, care va urma comunicarea și care va defini prioritățile Parlamentului European în această gamă largă de subiecte ce vor fi adoptate în comunicat. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintei. Domnul Lockegaard dorește un răspuns la chestiunile bugetare. Nu știu dacă puteți exprima în acest sens. Cred că domnul Lockhart se referă la acțiune pregătitoare de anul viitor, pentru că sunt uh, singurii bani de care dispunem. 3 milioane plus uh, suma pentru evenimentele speciale, 7 milioane în plus. E suma votată de Parlamentul European. 7 milioane în total. Este sumă votată și sperăm că este suma care va supraviețui după negocierile asupra bugetului. Domnul McClark a pus desenă o întrebare. Comisia organizează un forum sportiv în fiecare an. Acest forum se ocupă de chestiunile care sunt la ordinea zilei chestiune de actualitate și toate organizațiile sunt invitate să participe, cele mari, cele medii și cele mici. Parlamentarii sunt de asemenea invitați. Este un eveniment major. Următorul forum va avea loc la Budapesta la sfârșitul lunii februarie și sperăm că unii dintre dumneavoastră vor putea fi prezenți la acest forum. Va fi organizat odată cu reuniunea informală a ministrilor uh, sportului. Deci, uh, lucrările forumului vor contribui la lucrările ministrilor. Comisia încearcă deci să implice toți factorii interesați organizând acest forum anual. Există și o a doua dimensiune a, uh, în ceea ce privește implicarea organizațiilor sportive. Este ceea ce se face în Consiliu. În această dupămasă, președinția belgiană va supune spre adopție o rezoluție care instituie un dialog structurat cu organizațiile sportive. Deci nu vorbim doar despre cuvinte frumoase. Este o propunere care instituie un dialog structurat între organizațiile sportive și instituțiile europene, printre care se numără și Parlamentul European. Acestea sunt cele două tendințe de bază, însă trebuie să mai spun că în fiecare zi discutăm cu factorii interesați uh, la comisie. Ieri am discutat cu uh, persoanele care lucrează pentru Comitetul uh, Olimpic European și trebuie menționate și aceste evenimente, cum este forumul. Mulțumesc foarte mult! Domnul Colucci are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Încep cu ultima întrebare. Vreau să fac o diferență clară între profesionism și amatorism. După intrarea în vigoare a tratatului, unii s-au plâns că nu vom putea aborda anumite chestiuni cum este dopajul și așa mai departe. Nu uitați că factorii interesați de sport nu contează cine sunt ei sau sportul pe care le prezintă. Ei sunt cei cu care trebuie să se discute despre absolut tot. Și vorbim despre dialog social atunci când vorbim despre ei. Dialog social. Azi dimineață vă spuneam că sportul rămâne de competența factorilor interesați. Dacă aceștia vor cu adevărat, pot să utilizeze un instrument pe care îl au deja la dispoziție. Comisia Uniunea Europeană joacă și ele un rol. Care este rolul lor? Să stimuleze dialogul. Dialogul acesta este o oportunitate. Nu pot obliga pe nimeni să poartă un dialog dacă nu dorește. Sunteți de acord cu mine? Însă pot să vă aduc aici, la aceeași masă, pentru a discuta și poate, eventual, să venim și cu niște soluții. De ce să dăm întotdeauna vina pe cineva, o instituție sau o persoană, dacă nu se întâmplă ceva, dacă nu funcționează ceva. Există instrumente. Dialogul social are și un alt beneficiu. După cum s-a spus aici, impresia noastră a tuturor este că anumiți uh, reprezentanți ai sportului sunt mai vizibili decât alții. Unul dintre aspectele pozitive ale dialogului social este că acesta se poartă între angajatori și uh, angajați. În anumite domenii nu există reprezentanți, cel puțin la nivel european. Dialogul social în fotbal are drept rezultat pozitiv faptul că obligă Europa să creeze o organizație europeană organizația aceasta va încerca să organizeze un dialog social. La fel, trebuie să se procedeze și în alte domenii. În ceea ce privește bugetul, îmi cer scuze, dar eu nu înțeleg nimic în privința bugetului, pentru că soția se ocupă de bugetul casei. Când soția vine la mine și îmi spune că avem nevoie de un milion ca să cumpărăm o casă, eu îi spun, îmi pare rău, dar nu avem bani. Dar, poate că am putea face altceva. Poate am putea cumpăra o casă mai mică. Să începem cu propuneri concrete. Cât costă să finanțezi un eveniment european? Mă opresc aici. Intervenție fără microfon din partea doamnei președinte daily dumneavoastră vă confruntați uh, în fiecare zi. Noi ne confruntăm în fiecare zi cu bugetul, cu problemele bugetare, cu lipsa de buget. Și evident că puteți înțelege că uh, trebuia să menționăm și acest aspect. Suntem răspunzători de buget și oricum uh, nu va fi, indiferent care ar fi bugetul, nu va fi niciodată suficient ca să cumpere o casă de un milion. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Kirchkeby. Da, și eu aș vrea să răspund la anumite întrebări. Uh, ce anume putem face pentru a încuraja uh, activitățile HEPA? Cu siguranță, ce puteți face este să sprijiniți instaurarea unei echilibru și a unei schimbări. E nevoie de uh, echilibru între sportul amator, sportul profesionist și aspectele de sănătate. Dacă reușim să punem împreună toate acest lucru, e bine, este evident că vom avea de câștigat. Însă trebuie să existe un interes politic față de uh, interesele marii majorități a cetățenilor europeni. Trebuie să vedem uh, cum stau lucrurile. Spre exemplu, profesorul Vladimir Andor de, de la Sorbona spune că este o problemă dacă continuăm să ne referim exact la același model, același tipar, care exclude două treimi din cetățeni, din realitate. Două treimi care nu sunt afiliați la un club sportiv, care nu ă, fac sport. Dacă am reușit să interesăm pe acești ă, oameni, ar fi deja o idee foarte bună. Unii au spus că am putea să dezvoltăm un fel de Erasmus pentru sport. Noi organizăm diferite uh, evenimente sportive, e vorba de în jur de 45.000 până la 100.000 de participanți europeni. Asta ați putea încuraja. Asta ar fi ușor de făcut. Și ați avea astfel un feedback din partea europenilor. O sută de milioane ar putea fi scopul de finanțare și cred că ideea este ca Uniunea Europeană să aibă o viziune, să uh, îi susțină pe cei care au un potențial de dezvoltare. Vă mulțumesc. Thank you very much. Thank you. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Gaiar. Doriți să luați cuvântul? No, I, I, I do believe that, uh... Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt convins că este foarte important pentru organizațiile sportive să aibă un dialog permanent cu instituțiile europene și tocmai asta încercăm să facem. Noi nu credem că există un deficit în ceea ce privește dialogul. Dialogul funcționează, există. Este evident că în materie de resurse, noi înțelegem că uh, în momentul în care avem acest nou tratat, un nou articol în acest tratat referitor la sport, sportul este definit ca o competență a unei instituțiilor europene, ei bine, acest lucru are o valoare simbolică și ar trebui să avem și un gest simbolic încă de la bun început în ceea ce privește resursele alocate acestui articol. Acum, în ceea ce privește echipa europeană, uh, instituirea unor uh, echipe europene, Uh, nu cerem bani, cerem doar să se respecte gradul de autonomie pe care îl putem avea în luarea deciziilor. Până în prezent, uh, datorită modelului piramidal, am fost capabili să finanțăm sportul și sperăm să continuăm să facem acest lucru pe viitor. Ceea ce avem nevoie din partea dumneavoastră este de uh, este dialogul, o ureche uh, atentă Nimic mai mult. Mulțumesc, spune doamna președinte. Michael, Patrick Hickey. Um... Are cuvântul acum domnul Patrick Hickey. Da, doar pentru a trage concluzii, doamna președinte, și sunt de acord cu colegul nostru care a vorbit despre economia sportului și faptul că politicienii uh, nu ar trebui să se amestece în acest lucru. Apoi, E oarecum trist să ascultăm astăzi că implementarea articolului 165 a tratatului de la Lisabona uh, Uh, nu va duce la elaborarea unor programe pentru sport până în 2011-2012. Asta e o veste proastă și cred că cetățenii europeni nu o să fie prea fericiți să afle acest lucru. Iar în final, pentru a încheia pe o notă pozitivă, am fost încurajat să ascult din partea deputatului din Ungaria, care a spus că, uh, care a descris viitoarea președinție maghiară și modul în care aceasta este foarte implicată în domeniul sportului. Și suntem încrezători în această nouă nouă președinție. Vă mulțumim deja încă de pe acum pentru eforturile dumneavoastră. Doamna președinte, mulțumesc. Acum să dau cuvântul președinției belgene reprezentată de doamna Anne Vermeersch. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor parlamentari, dați-mi voie mai întâi să prezint scuze din partea domnului Meuters, care pregătește Consiliul ce va avea loc în această după-amiază și uh, își dorea să-și ceară scuze pentru faptul că nu este prezent uh, la această audiere. Dați-mi voie să prezint câteva din prioritățile președinției belgiene. Trebuie să spun că ședința din această după-amiază, care va fi mai mult decât uh, uh, cuvintele goale obișnuite, cum spunea domnul Hickey, poate fi un, o ședință istorică de mare însemnătate. Și anume, pentru prima dată, ministrii de sport se vor întâlni la nivelul Consiliului European uh, și vor discuta și cu colegii care se ocupă de tineret, de învățământ și de sport. E vorba de un consiliu care a fost instaurat uh, ca urmare a inițiativei belgiene și care include și sportul în subiectele de discuție. Ceea ce înseamnă că, iată, lansăm deja un prim semnal, și anume că există o, o voință la nivelul Consiliului de a aborda problemele legate de sport. Acum Referitor la priorități, există trei subiecte care figurează pe ordinea de zi. Mai întâi, dialogul structurat cu reprezentanții sectorului sportiv, lupta împotriva dopajului. Ca să mă refer pe scurt la primul punct, dialogul structurat. Știți că acest dialog se uh, sprijină pe o inițiativă de pe vremea președinției spaniole. Ideea fiind să continuăm ceea ce există deja pe marginea diferitelor mecanisme de concertare în domeniul sportiv. Mă gândesc, spre exemplu, la forumul care este organizat deja de multă vreme de către Comisia Europeană. Reprezentantul Comisiei, domnul uh, Polgar, ne-a spus de altfel că în această după-amiază Consiliul se va pleca asupra unei rezoluții tocmai pe baza acestui dialog structurat, obiectivul fiind de a defini un cadru de dialog. Mă gândesc, spre exemplu, la crearea unei uh, unui grup de lucru la nivel înalt, dincolo de mecanismele de concertare care există deja. Ne dorim să existe un schimb de opinii informale, un schimb informal de opinii și dorim să subliniem faptul că președinția belgeană își dorea să explice acest cadru în mod foarte clar și apoi să uh, lanseze o nouă ședință care ar putea să aibă loc în luna decembrie, deci încă sub președinție belgeană. Acum, a doua prioritate. Incluziunea socială. Prin sport și în lumea sportului. Consiliul a pregătit concluzii uh, pe marginea sportului ca un motor de incluziune socială. Și trebuie să ținem seama aici de uh, să ținem cont de faptul că sportul promovează uh, incluziunea socială, egalitatea în societate. Și asta va duce la organizarea anumitor uh, conferințe sub președinție belgiană în care acest subiect va fi dezbătut la nivel politic și această dezbatere va avea loc și în această după amiază. A existat deja un schimb de bune practici și pe viitor Consiliul își dorește ca la nivel european acest tip de măsuri să continue. Al treilea punct, lupta împotriva dopajului, subiect evocat de mai multe ori în această dimineață. Concluzii sunt pregătite de către președinția belgiană în cadrul luptei internaționale împotriva dopajului și aceste concluzii subliniază importanța coordonării punctelor de vedere dintre Uniunea Europeană și a statelor membre înainte de a se prezenta la uh, ședința AMAD, al Agenției Internaționale de Luptă împotriva Dopajului, scopul fiind de a întări rolul Uniunii Europene în această instanță. Pentru aceasta, acest lucru ne va permite să luptăm uh, în mod mai coerent împotriva dopajului. Și doamna Boscurt a pus o întrebare pe această temă. Ce se întâmplă cu reprezentarea uh, Uh, Uniunii Europene în Consiliul de Administrație al AMAD. Au existat discuții la nivelul Consiliului și, într-adevăr, președinția maghiară și președinția poloneză vor continua aceste dezbateri. Acum, acestea sunt prioritățile Consiliului. Acum aș dori să vă comunic faptul că președinția dorește să mai evoce și alte două subiecte pe care le uh, consideră importante, și anume munca voluntară uh, care a fost deja evocată și, pe de altă parte, aspectul de formare și educație. Iată puncte importante pentru miniștrii sportului și va trebui să le abordăm. Să vedem care este cadrul european de recunoaștere a calificărilor și avem intenția să organizăm o zi europeană a ă, formatorilor pentru antrenori. Veți fi invitați la această zi de lucru. Este o prioritate a președinției belgene și pot să vă spun că atât președinția belgeană cât și Consiliul în general își doresc să stabilească temelia viitoarei politici europene în domeniul sportului. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată, am ajuns la finele unei audieri care a fost foarte importantă pentru noi, care a venit la momentul oportun. Le mulțumesc experților pentru prezență. Mă scuz pentru faptul că trebuie mereu să fiu atât de strictă, dar uh, altfel nu ne-am încadrat în timp. Uh, cred că singurul vorbitor pe care l-am întrerupt m-a iertat deja. Mulțumesc Comisiei și Consiliului. Cred că numele tuturor celor de aici spunem Comisiei următorul lucru. Trebuie să dea dovadă de creativitate pentru ca ceea ce este stipulat la articolul 165 să fie și transpus în realitate. Sigur că în ceea ce privește reprezentativitatea aceasta există în foarte multe domenii, dar trebuie să existe și o percepție ca atare și o coordonare. Domnule Polgar, vă cunosc din uh, domeniul media și știu că angajamentul de care ați dat dovadă acolo va fi angajamentul pe care vi-l veți asuma și aici. Vă urăm mult succes! Doresc însă să menționez încă un lucru. M-ați speriat prin prima intervenție de astăzi și o spun cât se poate de deschis. Motivul este următorul, este, este simplu. Uh, ați inclus totul până la copyright în intervenția dumneavoastră. Să nu facem aceeași greșeală ca și în strategia de la Lisabona, să vrem totul nerealizând nimic. Cu toții știm că sportul vine de pe un fond cât se poate de vast. Sigur, putem să menționăm acest lucru într-o introducere frumoasă, dar v-aș ruga să vă concentrați în următorul an pe teme pe care chiar să le putem trata. Ar fi suficient să numiți 4-5 puncte pe care să le realizăm în următorii ani. Încă un aspect. Avem două sarcini odată să sprijinim implicarea mai mult, cât, a cât mai multor persoane în uh, sport, să intervenim la nivelul sportului de amatori. Uh, anul viitor, anul voluntariatului, reprezintă un instrument important de schimburi de bune practici pentru a merge mai departe. Dar, de cealaltă parte, avem și o altă sarcină. La categoria sport de performanță trebuie să intervenim astfel încât cei care ne interpelează să primească răspunsuri. Discutăm despre uh, agenții jucătorilor sportivi, discutăm despre interpretarea textelor legislative putem face la nivel european ceea ce UEFA poate să facă numai pentru un anumit sector, de exemplu. Poate că există posibilitatea ca împreună cu asociațiile sportive să vedem cum anume putem să intervenim cu instrumentele deja existente, nu neapărat uh, cu articolul 165. În anii 90, după sentința Bosman, sportul de performanță a luat amploare. Până atunci, nu a venit, nu a venit niciun sportiv la, la mine pentru a solicita ceva, însă imediat după aceea sportivii de performanță s-au trezit la viață și și-au dat seama că trebuie să dialogăm, pentru că nu totul se poate traduce prin uh, competiții. Și discutăm, desigur, și despre situația în care competițiile nu sunt mereu juste. Discutam despre specificul sportiv. Nu o să intervenim la nivelul autonomiei dumneavoastră. În protocolul de la Amsterdam, fostul cancelar Kohl s-a asigurat de faptul că asociațiile sportive sunt cele care trebuie să fie independente, autonome. Niciodată nu, vom, uh, nu vom lua asta de la asociații, dar dacă acestea vor avea nevoie de ajutorul nostru, atunci vom vedea dacă putem să le ajutăm împreună cu Comisia. Mă bucură faptul că președinția belgeană este atât de angajată. Poate că și dumneavoastră, împreună cu Comisia, puteți oferiți ajutor atunci când se discută despre ce putem reglementa la nivel legislativ uh, astfel încât viața asociațiilor sportive europene să fie mult simplificată. Nu în ultimul rând, menționez faptul că a nu avea program sportiv pentru 2012-2013 nu înseamnă nici pe departe că nu vom face nimic pentru acest sector. Este trist faptul că nu ne-a reușit să avem un program, dar ideea este să nu disperăm, ci să oferim Comisiei sarcina de a da curs implementării ideilor prezentate de noi deja. Cu siguranță se vor găsi mijloace pentru a face asta și tocmai de aceea vă rog ca doleanțele noastre menționate în acțiunile pregătitoare să fie prezentate cu atâta proeminență încât cetățeanul să remarce că într-adevăr se schimbă ceva, se mișcă ceva în sport. Încă o dată, mulțumesc tuturor și dacă am fost uh, puțin cam dură colegului Kelly, puțin cam dură cu colegul Kelly, asta a fost numai pentru că declarațiile scrise sunt, în opinia mea, o pierdere de vreme. Am vrut să spun acest lucru cel puțin o dată în mod public. Oricum, uh, urez acestui demers mult succes, deși eu nu voi semna declarația. Uh, vă mulțumesc pentru prezență și v-aș ruga să părăsiți sala pentru că va începe reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc și interpreților!